Uh, good afternoon, every... Bună ziua tuturor! Este 3 și 10, deși uh, ceasul uh, spune altceva. Se pare că nu avem ceasurile sincronizate în Parlamentul European până în acest moment. Așadar, ceasul pe care îl vedeți pe perete a rămas 5 minute în urmă, este 3 și 10 Deschid uh, sesiunea ordinară a Comisiei Econ și primul punct pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Există obiecții? Nu. Așadar, ordinea de zi este adoptată. După aceea avem aprobarea procesului verbal al reuniunii din 26-27 ianuarie și 22-23 februarie 2010. Presupun că nu aveți obiecții. Mulțumesc. Acum trecem la comunicările președintei. Cred că primul lucru pe care ar trebui să-l fac ar fi să-mi exprim condolanțele membrilor polonezi a acestei comisii și întregului popor polonez Uh, tuturor celor care se află aici sau care ne ascultă uh, în legătură cu tragedia în urma căreia președintele Poloniei și mulți alți lideri politici, uh, militari și civili polonezi și-au pierdut viața. În semn de respect pentru cei care au murit, vă propun să ne ridicăm și să păstrăm moment de reculegere. Deci vă rog să vă ridicați. Thank you. <coughs> Uh, right, I, will now continue with my announcements. Aș vrea să continui acum uh, punctul 3, după care vom începe atelierul nostru. Mai întâi, vreau să le reamintesc membrilor că miercuri după amiază vom continua audierile privind lecțiile care trebuie învățate din situația economică a Greciei cu toții ați primit programul, uh, proiectul de program al acelei audieri, care va avea loc în hemiciclu de la ora 3 până la ora 6.30. Am uh, invitat vorbitorii să facă remarci introductive foarte scurte ca să avem cât mai mult timp pentru întrebări și propun pe cât posibil să încercăm să ne coordonăm întrebările ca să nu se suprapună. Voi trimite și o notă scrisă în legătură cu acest lucru, dar vreau să spun, să informez pe membrii și pe coordonatorii din partea grupurilor că vrem să limităm timpul de vorbire uh, pentru întrebări la un minut și numai pe un singur uh, uh, subiect și să nu fie întrebări multiple. Ideal, aș vrea poate să discutăm pe scurt cu coordonatorii și cu alți reprezentanți la this meeting. Um, finally regard... la sfârșitul acestei întâlniri. În fine, în ce privește ultimul vorbitor, domnul Cristodulu, aș dori să subliniez faptul că trebuie să ținem cont de poziția foarte dificilă în care se află domnia sa în calitate de șef al Oficiului pentru Datorii, și de aceea uh, vă spun de pe acum că voi fi foarte strictă cu toți membrii pentru ca toată lumea să respecte acest uh, lucru. Avem și alt, uh, alte întâlniri extraordinare ale Comisiei pentru luna aprilie. Lista este următoarea. 14 aprilie, miercuri, de la 3 la 6.30, luni, la Strasburg, de la 7 până la 8.30 seara, joi, de asemenea, la Strasburg, de la 9.30 la 11.30. Îmi pare rău că a trebuit să programăm două întâlniri la Strasburg, dar numai așa putem termina cu voturile. Luni, 26 aprilie, de la 3 la 6.30, marți 27, de la 9 la 12.30 și de asemenea de la 3 la 6 jumate și sigur vom primi uh, detaliile în, în avans. Și acum uh, propun să trecem la punctul 4, atelierul, workshopul. După cum știți, acestea nu Uh, se țin de obicei în timpul comisiilor, în timpul ședințelor de comisie, dar suntem bucuroși că am putut acum să găsim spațiu pentru acest uh, uh, workshop din cauza faptului că alte lucruri au fost amânate. Deci trecem, cum spuneam, la punctul 4, atelier privind regulamentul de acceptare pe categoria autovehiculelor și o să discutăm impactul uh, care se așteaptă să apară uh, asupra consumatorilor, fabricanților și vânzătorilor de mașini uh, din partea noii legislații. Echilibrul între producători și consumatori, impactul asupra prețurilor și nevoia de a reevalua condițiile de competitivitate pe piața primară înainte de 31 uh, martie 2013. Uh, și de asemenea, vedeți că alături de mine se află domnul Markham Harbour, președintele Comisiei IMCO, pentru că evident există aspecte uh, de protecție a consumatorului foarte importante în această chestiune și, de asemenea, Malcolm însuși are o experiență semnificativă în acest domeniu pe care ar trebui cu toții să o luăm în considerare. Așadar, fără să mai lungesc, voi trece uh, la vorbitorii pe care am invitat. Prima persoană este domnul Paul uh, Cizar, uh, director pentru industrie de bază în Digi Competition, Comisia Europeană. Așadar, aș dori să vă invit să luați cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult că ați invitat Comisia la acest workshop Echipa mea și eu însumi stăm la dispoziția noastră, așa cum am făcut și în trecut, pentru a discuta acest dosar extrem de important. Sectorul uh, autovehiculor are o importanță unică. Este o zonă în care Uniunea Europeană este un lider în inovație și un sector care se confruntă cu o nevoie acută de restructurare, nu doar din cauza crizei, ci și din cauza supracapacității de producție și a nevoie de a dezvolta vehicule mai moderne și mai ecologice. Sectorul este foarte complex cu diferiți actori care contribuie. Uh, conține unele dintre cele mai mari corporații ale lumii, dar pe de altă parte există mii de IMM-uri care fabrică piese, care repară mașini, distribuitori și așa mai departe. Complexitatea sectorului și importanța lui au fost motivele pentru care Comisia a avut o abordare cât mai cuprinzătoare de consultare și de discutare. Mai întâi uh, a făcut un studiu, o consultare publică pe un studiu independent al Comisiei din 2006 și apoi în 2008 a produs un raport de evaluare. Vara trecută a publicat o comunicare împreună cu o evaluare de impact foarte riguroasă și abia după aceste uh, acțiuni, Comisia a considerat că poate să-și redacteze propunerile, care din nou au fost supuse consultații, consultării publice. Au existat și două mese rotunde cu principalii actori implicați și două întâlniri la uh, comisie uh, cu reprezentanții statelor membre ECOSOC și a dat avizul pe acest dosar, susținând în general uh, viziunea comisiei. Reprezentanții consumatorilor au fost extrem de favorabili. Asociația Europeană a Consumatorilor a indicat că, deși nu consideră că acest sector auto este extrem de problematic, susține uh, în general abordarea Comisiei în ce privește uh, piețele de vânzare a mașinilor și uh, piețele secundare. Diversele consultări au făcut Comisia să-și rafineze abordarea într-o într serie întreagă de chestiuni. În ce privește forma, Comisia a decis să combine o exceptare pe categorii cu un set detaliat de linii directoare. În al doilea rând, noul regim nu va intra în vigoare mai devreme de 2013, pentru a permite amortizarea investițiilor pe termen lung ale dealerilor auto. s a făcut multe alte schimbări importante în ce privește accesul operatorilor independenți la informația tehnică, aplicarea uh, obligației uh, single brand uh, la dealeri multibrand și de asemenea pentru a se asigura transparența în relațiile comerciale. Totuși, așa cum se întâmplă uneori, în orice proces de consultare, Comisia n-a putut să accepte toate comentariile și sugestiile. Uh, acest lucru este valabil în special uh, în legătură cu două probleme uh, legate de dealerii auto. În primul rând, multibrandingul și protecțiile. Voi vorbi despre ele mai târziu. În ce privește multibrandingul, Comisia continuă să creadă că această măsură nu a fost adoptată pe larg și că uh, ea a introdus uh, costuri adiționale în detrimentul consumatorilor. În ce privește protecția contractuală, nu este o zonă care să poată fi reglementată în cadrul politicilor moderne de concurență și nu ar trebui să se facă așa uh, din moment ce avem reforma antitrust din 2003. Însă, aceste chestiuni pot fi tratate în alte zone legislative, cum ar fi directiva privind agenții comerciali lucru pe care Comisia l-ar saluta. Și, uh, în fine, ca majoritatea, vasta majoritatea actorilor implicați, Comisia consideră că este de o importanță crucială să se clarifice acum cadrul juridic pentru a da o certitudine juridică pentru viitor. Doamna președinte, am distribuit o serie de uh, slide-uri, câteva pagini uh, spre consultare, în care se descrie întreg acest proces, din nefericire nu avem un proiector. Ba da, spune doamna președinte, există. Și după cum puteți vedea pe prima imagine, Întrebarea de bază este ce este o exceptare pe categorii. Aceasta ajută întreprinderile să respecte regimurile de concurență, oferă un punct sigur pentru o categorie întreagă de acorduri, uh, scăpând părțile de uh, supraveghere antitrust, însă nu hotărăște în fine ce tip de conduită este bună sau rea sau anticompetitivă. Mai important, funcția lui nu este de a defini un model contractual pentru a reglementa părțile contractuale, uh, relația contractuală dintre părți, cum spuneam mai devreme. Pe a doua imagine, Exercițiul nostru de consultare și de studiu, care a început în 2006, a arătat că nu au existat probleme speciale legate de concurență în uh, piața primară, deci în piața vehiculelor noi. Totuși, probleme există pe piața secundară. Există multe motive uh, pentru care am considerat că piața primară este foarte competitivă uh, multă mișcare, marge de profit foarte mici, foarte multă presiune, capacitate suplimentară asupra fabricanților. Toate aceste lucruri sunt semnalele unei piețe vibrante, piețe primare vibrante. În ce privește piața secundară, Considerăm că există probleme care dezavantajează consumatorii, lipsa de garanții, lipsa de acces suficient la informații tehnice, la piese de schimb alternative. În ciuda acestor probleme de concurență, uh, excepția curentă este foarte restrictivă și de aceea noi am propus schimbări la ea. Și, așa cum arată ultimul punct pe imagine, excepția actuală nu oferă mijloace eficiente de aplicare a uh, regulilor concurențiale în zone critice din piața secundară. Pe următorul slide veți vedea că propunem anumite acțiuni pentru a crește uh, gradul de enforcement pe piața secundară. Scăderea uh, pragului de exceptare va face mai ușor să se acționeze împotriva uh, împiedicării accesului la informație pentru reparatorii independenți, Uh, interdicția pentru uh, furnizorii de pe piața secundară de a vinde piese alternative sau de a condiționa garanțiile de faptul că reparațiile se fac într-un anumit loc. Apoi, uh, alinierea la regulile generale privind restrângele, constrângele verticale mi se pare abordarea principală. Nimic de pe piața primară nu poate garanta o, reglementare, extra-reglementare specifică. Uh, nu se fac schimbări în ce privește aplicarea viguroasă a măsurilor împotriva oricăror obstacole în calea comerțului paralel, distribuția standard, modelul de distribuție standard al industriei, adică distribuția selectivă rămâne același și asta a fost salutat de toți participanții și de toți reprezentanții industriei. Cum, am cum am spus, s-au sugerat schimbări la clauzele contractuale și legate de multibranding. În ce privește problema multibrandingului? regulile actuale au dus la uh, reacții defensive ale fabricanților uh, care se tem că uh, se va produce o diluare a brandurilor și că vor fi avantajați competitorii lor pe baza propriilor lor eforturi de distribuție. Și rezultatele finale ar fi vânzări mai costisitoare, standarde mai costisitoare de vânzări, ceea ce ar fi în dezavantajul dealerilor și consumatorilor. Multibrandingul, care este o problemă contestată, multibrandingul va continua așadar să existe pe piață, va fi o realitate comercială, nu pentru că există sau nu există o anumită reglementare. De ce? Pentru că producătorii de mașini sunt dependenți și vor rămâne dependenți de uh, organizații uh, de dealeri multibrand în multe zone urbane și de asemenea de uh, unele, uh, unii dealeri mai mici, multibrand, care acoperă zonele mai slab populate. Asta e situația. Așadar, ce propunem în cazul multibrandingului? Nu vreau să vă citesc tot slide-ul, toată uh, imaginea aceasta, cred că mulți dintre noastre cunoașteți foarte bine aceste probleme. Aș vrea doar să subliniez uh, punctele 2 și 4 pentru că acestea au rezultat din discuțiile noastre cu dealerii auto și vreau să asigur toți membrii uh, acestei comisii că ascultăm cu mare atenție pe dealeri, vrem să facem acest lucru și deși considerăm, așa cum spuneam, că uh, reglementarea relațiilor contractuale nu intră în cadrul politicii de concurență, am vrea uh, și am dorit foarte mult ca și interesele lor să fie luate în considerare uh, pe cât mai mult posibil în regimul nostru de reglementare și, de asemenea, susținem codul de conduită, abordarea cod, privind codul de conduită produs, uh, propus de producători, pentru că ni se pare important pentru armonia acestei industrii ca și a oricărui alt sector. Pe următoarea imagine, în ce privește clauzele contractuale, Cred că am vorbit deja despre acest lucru destul de, de mult. Aș mai sublinia doar că Comisia consideră cu tărie că abordarea problemelor uh, cu care se confruntă dealerii sau care consideră că se vor confrunta în noul regim uh, legislativ, această chestiune ar trebui abordată la nivel național sau european prin uh, modificarea directivei privind agenții comerciali. Din nou, aș fi uh, foarte dispus să uh, răspund la întrebarea de ce uh, politicile moderne de concurență nu se leagă de puterea de negociere într-o negociere bilaterală. Așadar, voi răspunde la, ce, la întrebări dacă vor fi pe această temă. În concluzie, credem că propunerea actuală va întări sectorul de care, depinde, de care depind multe locuri de muncă. Sunt multe IMM-uri implicate în activitatea de furnizare de piese și de alte servicii și cred că această, acest, această, uh, această nouă abordare uh, realizează un echilibru mai bun între nevoia de concurență și nevoia de uh, corectitudine pe piață. Le permite această abordare ca fabrica, fabricanților să-și uh, formeze mai bine uh, baza de dealeri și de asemenea permite uh, concurență mai bună intra-brand, deci în cadrul aceluiași, între brandurile aceleași producători, cât și între brandurile diferiților producători. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte, vă mulțumesc foarte mult. Vom trece acum la următorul nostru vorbitor, care este domnul Mark Graven, director pentru chestiuni juridice Asociației uh, Fabricanților de Automobile din Europa. Cred că și domnia sa are o prezentare video. Da. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, stimați membri ai acestei comisii. Vă voi prezenta opinia producătorilor de automobile în legătură cu această exceptare pe categorii autovehiculelor și cum va afecta acest lucru acordurile de distribuire. Comisia a făcut o propunere destul de bună. Am văzut uh, din activitatea lor de pregătire uh, că aceasta a inclus studii și analize. Am văzut că piața auto este la fel de competitivă ca și alte piețe și de aceea ni se pare că nu există niciun motiv să se mențină un regim legal mai restrictiv pentru sectorul nostru comparativ cu alte sectoare. Deci, uh, trebuie să se aplice exceptarea pe categorii și în sectorul auto. Cu toate că acceptăm că ar fi logic să menținem anumite reguli specifice pentru piața secundară, pentru că este adevărat că Uh, informațiile de reparații și disponibilitatea pieselor de schimb este o problemă mai mare în sectorul nostru. Acceptăm acest lucru și vrem să avem aceste noi reguli în aplicare de, pe cât de curând posibil. Foarte pe scurt în legătură cu piața secundară, credem că aceasta este o piață foarte competitivă. Avem în jur de 50% operatori independenți și de aceea nu avem o problemă cu anumite reguli specifice pentru piese de schimb, pentru garanții și pentru uh, disponibilitatea informațiilor de reparații și întreținere. Aceste informații trebuie să fie menținute pentru toate uh, vehiculele de pe piață trebuie să știți că pentru vehiculele mai noi, care se, uh, sunt conforme Euro 5 și Euro 6, pentru vehicule comerciale, aceasta este o uh, cerință pentru omolo- omolo- omologarea de tip. De aceea nu vedem nicio problemă aici și nu avem niciun impact major asupra vreunui actor din piața secundară. În ceea ce privește vânzările de vehicule, ne aflăm într-o situație similară cu alte piețe. Există o piață competitivă, fără probleme specifice. Ultima dată când s-a făcut revizuirea exceptării pe categorii, erau uh, diferențe de preț semnificative, uneori era dificil să se cumpere autovehicule la nivel transfrontalier, însă aceste lucruri au dispărut din, din 2002. Avem o piață foarte competitivă și de aceea aceste excepții pe categorii pot să uh, ne uh, servească ca și celorlalte domenii. Dacă se aplică această exceptare pe categorii generale, nu înseamnă că totul se va schimba în sectorul automobilistic. Pentru a trece de la regulamentul actual la cel general, diferența nu va fi atât de mare. Există doar câteva puncte care trebuie să fie men- menționate în această dezbatere, pentru că în um, mare lucrurile vor rămâne la fel. Dacă cineva vă spune că aceasta este o revoluție, nu este adevărat. Însă, după cum a spus eh, reprezentantul comisiei, există diferențe în ceea ce privește multibrandingul. Eh, vânzarea de mai multe branduri în, în același showroom, acest lucru a existat deja de mult timp și va exista în continuare acolo unde uh, are sens din punct de vedere economic în zone rurale sau uh, cu populație redusă. Nu are uh, nu este viabil economic să uh, aibă fiecare producător un showroom al său propriu. Celălalt punct care trebuie să fie menționat sunt acele clauze contractuale sau așa numitele probleme de uh, protecție a dealerilor. Noi ni se pare că aceste puncte sunt reale, însă nu sunt probleme de concurență. Avem prevederi în nou, nou regulament uh, care privesc uh, vânzarea anumitor uh, afaceri către alții, trebuie să se dea un preaviz de cel puțin 2 ani și dacă există un conflict în legătură cu aplicarea contractului, trebuie să se ajungă la arbitraj și nu în instanță. Proces care ar fi mai uh, costisitor și mai de durată. Aceste uh, Probleme însă nu sunt probleme de concurență pentru că nu afectează consumatorul final, nu afectează prețul și calitatea automobilelor și calitatea serviciilor. Este vorba aici doar de relații contractuale. Și acest lucru se recunoaște în legislația europeană, pentru că dacă privim exceptarea pe categorii generale, nu există nimic în legătură cu protecția părții mai slabe. Cu toate că se, ar, se aplică la comercianții de alimente și supermarketurile sunt în general mai puternice decât uh, cei de la care cumpără uh, alimentele și cu toate acestea nimeni nu a văzut necesar uh, să se introducă reguli pentru protejarea acestora din urmă. Nu vedem de ce s-ar introduce asemenea reguli doar în sectorul auto. De asemenea, uh, există o regulă care ar putea fi eliminată, este o regulă care dă dealerului dreptul să își vândă uh, afacerea. Opinia noastră este că dacă o afacere e, e, va fi vândută, producătorul auto trebuie să aibă și el un cuvânt de spus. Aceasta a fost situația dinainte de 2002, dinainte de regulamentul actual și noi credem că ar trebui să se revină la poziția de dinainte. Pentru că am văzut că cu regulamentul actual, în anumite situații, anumite situații nu sunt în interesul public. Am văzut niște grupuri majore care au achiziționat alți li, li, dealeri cu fonduri împrumutate și după aceea aceștia s-au confruntat cu pro- probleme, după care au început să închidă anumite dintre aceste uh, oficii de distribuție, au lăsat uh, clienții din uh, anumite zone fără reprezentarea anumitor firme. Pe de altă parte, atunci când se vorbește de perioada de preaviz minimă și posibilitatea de arbitrare în cazul în care există un conflict, acestea sunt practici bune, însă trebuie să rămână în afara regulamentului. Acest lucru poate fi convenit între părți producătorii europeni și cei japonezi au adoptat un cod de conduită în care s-au angajat să mențină aceste puncte în acordurile de dealership. Aceste puncte vor apărea în toate acordurile din viitor și vor avea statut legal. în legătură cu introducerea noilor reguli. Știm că propunerea este să se aplice, să se amâne aplicarea regulilor de vânzare până în 2013. Nu ni se pare mai oportun să se aplice aceste reguli imediat, ca și regulile pentru piața secundară, pentru că ar fi mult mai ușor pentru toată lumea dacă noile reguli s-ar aplica uh, și pe piața primară cât și pe cea secundară în același timp uh, ar fi un neajuns dacă amânarea ar avea loc, pentru că în momentul actual vânzările de autovehicule sunt în scădere, vânzete, cu, sunt în scădere cu 20%, vânzările de camioane cu 25% și trebuie să ajustăm industria la Uh, structurile de distribuire. Așadar, aș dori să recomand instituțiilor europene să ia o decizie în legătură cu exceptarea pe categorii pe cât mai devreme, cât mai devreme posibil. S-a analizat deja totul cu multe studii și evaluări de impact și dacă nu se ia o decizie acum, întreaga industrie se va afla într-o stare de incertitudine până în 2013 pentru că nu va ști ceea ce se va întâmpla. Majoritatea autorităților de concurență sunt de acord cu Comisia A venit acum timpul să trecem la fapte. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Acum ajungem la Sue Robinson și Hillary Sykes. Nu știu cum s-a distribuit timpul de vorbire, însă cine dorește să înceapă are cuvântul. Um, thank you very much for providing this opportunity for us to outline. Mulțumesc. Mă um, bucur foarte mult că am ocazia să vorbesc despre acest subiect. Uh, să vă prezint contextul în uh, Europa avem 380 uh, uh, de mii de companii care angajează 2,8 milioane de persoane. Vreau să vă spun că prelungirea până în 2013 a fost o veste bună pentru noi și vreau să vă mulțumesc, dar per total suntem foarte dezamăgiți de proiectul de propunere. Mai întâi, haideți să analizăm realizările acestei structuri. Le-a dat uh, dealerilor uh, o ocazie de multibranding și de, ext- de extindere a afacerilor, folosindu-se de experiența lor și um, distribuindu-și riscurile în mai multe francize ceea ce i-a ajutat în perioada de criză. Acest lucru um, le-a dat consumatorilor um, o gamă mai variată de alegere și prețuri mai bune. Le-a dat dealerilor și încrederea de a investi. Le-a oferit în egală măsură un mediu de încredere pentru investiții, iar investițiile au fost de 2,5 și 3 milioane pentru o franciză. Asta um, uh, înainte de... Asta vorba de capitalul de lucru. Am avut o um, convergență a prețurilor și o competitivitate a prețurilor. Avem exemplul aici pe uh, slide-uri. Încrederea dealerilor a crescut și aceasta. Nu am, nu am fi reușit să supraviețuim fără aceste măsuri și, uh, și mediul pe care l-a, folosit, pe care l-a oferit uh, această acceptare pe categorii. A oferit posibilitatea de vânzare a francizei, uh, arbitrajul uh, conflictelor și uh, acum uh, trebuie spus că producătorii trebuie să, dea, să argumenteze uh, nerenoirea france- francizei sau rezilierea acestui contract de franciză. Veți vedea într-un dintre într-unul dintre slide-uri convergența prețurilor după regulamentul de exceptare pe categorii. De adevăr, nu este singurul factor, dar a jucat un rol considerabil. Propunerea nouă, sistemul uh, nou este prea vag, după părerea noastră. Regulamentul are 88 de pagini cu um, orientări foarte clare, care sunt de mare ajutor dar uh, în noul regulament există o sporire de 40%, uh, am ajuns la 96 de pagini cu instrumente statutare. Nu înțeleg cum acest regulament este unul mai bun, fiindcă uh, producătorii trec din nou la volan și pot, acest lucru poate perturba concurența, iar aceste, această piață este tratată la fel ca piața uh, parfumurilor, să zicem, sau altele. Um, acest um, Comisia dorește să adopte un uh, model economic unic care nu recunoaște dezechilibrele de Um, între dezechilibrele între producători și dealeri și modul în care pot fi afectați consumatorii. Acest regulament a încercat să rezolve aceste dezechilibre, iar măsurile foarte bune de până acum sunt aruncate la gunoi, pur și simplu. Iar consumatorii vor avea de suferit, fiindcă nu vor avea o gamă atât de variată de alegere și concurența va avea de suferit. Vreau să fac o analogie aici. Bolnavul a luat un medicament și uh, este pe calea cea bună. Ce facem? Uh, întrerupem uh, tratamentul cu acest medicament? E o nebunie, pur și simplu. Bună ziua, domnilor și domnilor! Încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru ocazia de a lua cuvântul în această după-amiază. Vreau să mă refer la codul de conduită care este propus de Organizația Producătorilor și, în egală măsură, despre uh, despre o reevaluare a condițiilor de concurență pe piața primară, precum uh, și necesitatea acesteia înainte de 2013 sau după această dată. Noi, uh, ca organizații de dealer, suntem de părere că uh, că chestiuni legate de balanța de putere sunt um, tratate foarte bine în regulamentul actual și nu cred că se poate uh, se poate da dealerilor um, o încredere necesară pentru a um, desfășura activitatea într-un cadru independent. Este aici vorba despre multibranding, despre vânzări transfrontaliere, folosirea unor piese de autovehicule uh, de calitate, dar mai ieftine. Este vorba de vânzări către intermediari la nivel transfrontalier. Iar aceste măsuri uh, nu se regăsesc în uh, noul, uh, noul uh, sistem. Iată de ce suntem foarte dezamăgiți că aceste măsuri de protecție sunt abandonate pentru, în, în numele unui regulament mai bun. Noul cadru pune foarte multă încredere pe. le cere producătorilor să nu facă presiune asupra dealerilor și așa cum și cum ni s-a spus în această după-amiază, în uh, sectorul uh, comercianților cu deamănuntul, lucrurile se, se mișcă acum după, după 10 ani de a, impunerilor, a impunerii uh, codurilor de conduită voluntare, s-a ajuns la concluzia că acestea nu funcționează în momentul în care există dezechilibre de putere și în momentul în care Uh, se impune un sistem al mediatorului în acest, sec- în acest uh, sector pentru uh, a ajuta pe consumatorii care um, sunt aproape hărțuiți aici. Um, în cazul nostru, producătorii fac mari presiuni asupra dealerilor, nu, nu neapărat, nu doar prin termenii contractuali, dar și prin alte sisteme uh, Um, amenințarea rezilierii contractului și um, a refuzului de a întreprinde anumite acțiuni stipulate în contract. Haideți să ne gândim la un dealer care dorește să iasă la pensie și să-și uh, vândă afacerea. Dacă un alt dealer, dacă asupra unui alt dealer se face presiuni pentru a nu cumpăra acea companie, atunci se fac uh, presiuni, atunci Um, producătorul este cel care depinde, care decide cine va fi cumpărătorul. Iată, în urma acestei situații, consumatorii vor avea de suferit pentru că ei doresc servicii mai bune, facilități mai bune și uh, toate aceste lucruri care țin de protejarea brandului și de un serviciu de calitate. Un uh, cod de conduită poate să aibă beneficii foarte multe, dar trebuie să existe o argumentare foarte clară a rezilierii din partea producătorilor în momentul uh, în care există elemente de transparență obligatorii care să poate fi puse în aplicare la nivel uniform. Nu suntem de acord cu ceea ce s-a spus uh, mai devreme, și anume că uh, ar putea să se, să se folosească în instanță un asemenea cod de conduită. În ceea ce privește uh, condițiile de concurență și reevaluarea acestora. Uh, Comisia și toate părțile implicate s-au uh, implicat foarte mult pentru a ajunge la situația de astăzi, dar dezamăgirea noastră este că concluziile comisiei, la concluziile comisiei au venit înainte de uh, mai 2008, în momentul în care a fost publicat raportul de evaluare. Deja se luase o concluzie pe baza informațiilor strânse în perioada 2002-2006. După noi, uh, această fază era prematură în ceea ce privește procesul de adaptare la noile libertăți de către dealer și, altele, și alt, ceilalți actori, iar informațiile din 2007 uh, din uh, chestionare au reprezentat informații disponibile după o aplicare de 2 ani a acestui sistem și este prematur să tragem concluzii. Știm că um, sectorul dealerilor la nivel european uh, împărtășește părerile noastre. Iar uh, în contextul economic uh, actual, uh, în care s-au, s-au dat stimulente de stimulente de transformare a autovehiculelor în, în fier vechi. În, în această situație s-a făcut o, o deconectare artificială între achiziționări și uh, piața serviciilor. Uh, iar conform statisticilor uh, din Marea Britanie, avem 60% din cumpărători cu vârste de peste 60 de ani, iar peste jumătate din aceste persoane nu au cumpărat, nu au uh, fost proprietari a unei mașini noi înainte. Analizând uh, sugestiile uh, lobby-ului consumatorilor, ne vom da seama că acest grup este unul foarte vulnerabil, care are așteptări foarte mari de pe urma rețelei de service și doresc ca um, autovehiculele să se bucure de un serviciu de calitate. Uh, și pe piețele secundare se fac presiuni și amenințări de reziliere a contractelor, ceea ce va periclita situația consumatorilor care doresc să obțină avantaje de pe urma achiziționărilor. Nu o să intru acum în detalii, dar vreau să vă vorbesc despre faptul că Uh, situația pieței trebuie analizată înainte de, 3, de 2013, înainte să relaxăm prea mult regulile. Și odată ce uh, nu punem, odată, dacă nu punem frână și suntem și ne îndreptăm spre prăpastie, atunci știm foarte clar ce se va întâmpla. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, and our final speaker now is, uh... Mulțumesc. mulțumesc foarte mult și ultimul vorbitor Lorian Creed, care va vorbi despre perspectiva consumatorilor. Doamnă Creed, aveți cuvântul. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Mulțumesc pentru că ați invitat uh, Biroul European FIA să vorbească pe această temă. În primul rând, aș vrea să uh, prezint Federația Internațională a Automobilelor. Reprezentăm 71 de automobil cluburi din Europa și suntem uh, interesați să oferim soluții de mobilitate pentru nevoile consumatorilor. Noi susținem consumatorii uh, în întreaga, uh, în întreaga gamă de nevoi pe care le au. Îi ajutăm atunci când au rămas blocați uh, pe marginea drumului, când au o defecțiune, oferim, facem, oferim sfaturi juridice și de asemenea facem și studii privind nevoile consumatorilor. Deci suntem realmente o organizație de protecție a consumatorilor specializată pe acest tip de consumatori de mobilitate. Uh, conform uh, reglementării 1400-2002. Noi suntem vocea consumatorilor uh, mobili, am participat la grupuri uh, la nivel înalt de discuții, mese rotunde. Suntem acum singura voce uh, reprezentativă pentru consumatorii mobili de când cealaltă organizație care exista s-a retras din proces. Suntem bucuroși să fim aici, să discutăm în fața Comisiei Econ despre aspecte legate de protecția consumatorilor. Voi trece la următoarea imagine. Pentru consumatori, mai întâi, mașina este a doua cheltuială după casă. Deci, pentru noi, de asemenea, e important să subliniem că, de-a lungul anului, întreținerea și reparațiile pot costa până la se pot ridica până la prețul uh, mașinii în sine. Deci Uh, nu e același lucru să cumpere o mașină cu orice alt produs. Schimbările de uh, regim uh, cu uh, amânarea până în 2013 a noilor reguli și noile linii directoare pentru piața secundară pot duce la o dificultate de înțelegere și pot avea un efect negativ asupra consumatorilor. Ne temem că în acest caz va exista mai puțină concurență, mai puțină uh, libertate de alegere și uh, prețuri mai mari. Și voi intra în detalii mai târziu. Aș vrea doar să subliniez un alt lucru. General vorbind, din ce în ce mai multe opțiuni de mobilitate se vând nu doar mașini uh, în sine, autoturisme, ci și pachete de servicii, de reparații, Uh, și așa mai departe. Deci uh, va fi mai, ar putea fi mai greu din punct de vedere al consumatorului să înțeleagă diferența între piața primară și piața secundară. Acum voi trece la următorul uh, slide unde mă refer la multi, problema multibrandingului care a fost menționată și de reprezentantul Comisiei și de ceilalți vorbitori și care va fi afectată de schimbarea regimului legislativ. Consumatorii Concentrarea consumatorilor pe piața primară înseamnă că ei poate vor trebui să meargă mai departe pentru a-și cumpăra mașina pe care o doresc. Și sigur, deși poți compara prețurile la un anumit nivel prin internet, de exemplu, o mașină este o chesti- un produs pe care vrei să-l încerci tu însuți și vrei să compari cu alte produse similare și asta va fi mai dificil dacă distanțele care vor trebui parcurse din punct de vedere geografic vor fi mai mari. De asemenea, din punctul nostru de vedere, există chestiuni potențial pozitive pentru consumatori, pentru că multibranding-ul, de exemplu, au permis unor mărci, unor branduri, cum este Kia, să se dezvolte pe piețe uh, pe care anumite nu s-ar fi putut dezvolta. Și aș vrea să mă întorc la un lucru care a fost spus de un antevorbitor, și anume, situația s-a îmbunătățit într-adevăr din 2002 până astăzi și în numele consumatorilor am uh, fi foarte uh, bucuroși să vedem schimbări pozitive. Pe piața secundară, dispariția potențială a unor puncte de vânzare, care de cele mai multe ori sunt și servisuri, va putea duce la probleme legate de uh, garanții. În numele FIA, considerăm că uh, Trebuie să se ofere mai mult timp pentru evaluarea uh, problemei multibrandingului și ar trebui să înțelegem că schimbarea regulilor ar putea duce la o scădere uh, a gradului de concurență și deci ar putea fi în detrimentul consumatorilor. O altă problemă foarte importantă pentru noi este reprezentată de garanțiile produselor. Și vedeți pe acest uh, slide o diferență între garanția legală și garanția extinsă. Comisia a recunoscut că a existat o problemă legată de concurență, pentru că unii fabricanți au avut tendința să condiționalizeze uh, garanția extinsă de repararea mașinii doar în cadrul rețelelor de servisuri. Pentru noi, pentru FIA, care oferim, de exemplu, asistență rutieră, asta poate duce uh, la anumite probleme și ne poate împiedica să îi ajutăm pe consumatorii care au rămas blocați undeva pe marginea drumului. De asemenea, noi credem că acest lucru reduce concurența și uh, posibilitatea de a alege. Dacă trecem la următoarea imagine, propunerea actuală a Comisiei este să abordeze probleme legate de garanție în liniile directoare. În afară de faptul că nu acoperă toate problemele potențiale, de exemplu, dacă un dealer oferă un contract separat de reparații și de întreținere uh, gratis cu, sau cu un preț care să nu reflecte munca efectivă făcută, avem o problemă pentru că acest lucru nu este abordat în uh, directivă ca atare. Uh, pentru că deși am căzut de acord că acesta nu va uh, privi toate automobilele, ea este ca un fel de far călăuzitor, în sensul că dă un semn foarte clar, un semnal foarte clar în legătură cu ce se permite și ce nu se permite. De aceea noi credem că și această problemă ar trebui inclusă în uh, miezul uh, inițiativei. De asemenea, orice servicii adiționale oferite consumatorilor cu condiționali- condiționalizarea uh, Uh, anumitei relații cu uh, producătorul uh, trebuie să fie abordată pentru a ne asigura de faptul că și piața secundară e foarte competitivă și că toți consumatorii pot face cea mai bună alegere în momentul în care au nevoie de o reparație, să zicem, și să nu fie legați de un anumit brand și de anumită rețea. Consumatorii vor fi dorni să călătorească poate cu 100 de km în plus să cumpere o mașină, dar nu și ca să schimbe uleiul. Deci e nevoie de o piață densă, competitivă și localizată. Acestea sunt așadar unele dintre preocupările noastre. Și ultimul slide se referă la accesul la informații tehnice. Accesul la informații tehnice este foarte important pentru noi. Este important să avem o piață secundară competitivă pentru că nu se pot face uh, Uh, uh, reparații corespunzătoare fără informații corespunzătoare și apoi aș vrea să mă întorc la un lucru pe care l-au spus antevorbitorii mei și anume că același uh, aceeași cantitate de informații ar trebui să fie disponibilă pentru dealerilor și pentru ceilalți și am întrebări foarte practice. De exemplu, asistența rutieră, cei de la asistență rutieră vor avea nevoie de date foarte practice și de informații foarte clare. Deci nu vom fi uh, mulțumiți cu informație egală dată tuturor celor care au ateliere de service, pentru că trebuie să fie informația disponibilă și pe internet sau poate într-un format diferit pentru cei care se ocupă cu uh, operațiuni de salvare pe șosele. Deci informație pe care, uh, informație care trebuie dată chiar dacă e, se trece un pic dincolo de ceea ce oferă uh, reparatorii autorizați. Accesul la informație tehnică, deci, Uh, ne face să spunem același lucru Comisiei și anume că această chestiune ar trebui să fie uh, abordată și de asemenea ar trebui să reprezinte o restricție dură. Este acum abordată în liniile directoare care vor fi obligatorii, știm acest lucru, dar noi considerăm că acest euzitor ar trebui să fie uh, crescut introducându-le în reglementarea cheie și definiția uh, informației tehnice, așa cum uh, este acum în sistemul Euro 5, noi considerăm că nu este inclusă în text și uh, am dorit să o vedem uh, uh inclusă în textul proiectului de reglementare. În concluzie, FIA dorește ca uh, pe piața secundară consumatorul să aibă o posibilitate de a alege cât mai bună, să se folosească această perioadă până în 2013 pentru a rea, realmente evalua conceptul de multibranding și pentru a vedea dacă poate fi reglementat mai bine după 2013 și să adăugăm o definiție completă a accesului la informația tehnică în uh, proiectul de uh, directivă pentru a ne asigura că piața secundară poate oferi realmente uh, o competitivitate consumatorilor. Vă mulțumesc foarte mult! Right. Thank you very much. Uh, we... Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Acum trecem la întrebări și discuții. O să-l rog pe Malcolm Harbour, pentru că el are deja câteva întrebări, să înceapă și dacă mai sunt și alți membri care doresc să contribuie, vă rog să-mi faceți semn. Deja am văzut-o pe Silvi. Dar mai întâi, Malcolm. Uh, well, thank you very much indeed, um, Sharon. Mulțumesc foarte mult, Sharon. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și comisiei dumneavoastră că ați aranjat acest atelier și că ne-ați dat ocazia să purtăm o dezbatere publică în legătură cu aceste probleme. După cum ai spus mai devreme, comisia mea se preocupă de efectul asupra consumatorilor și am avut și un interes direct în ceea ce privește informațiile tehnice. Voi pune accentul pe aceste probleme și preocuparea noastră pentru consumatori a fost evidentă în intervențiile pe care le-am primit din partea colegilor noștri. Uh, o serie de asociații ale consumatorilor au făcut uh, cerințe similare comisiei. Ceea ce mă aduce la primul punct, care poate că este general, mm, adresat comisiei și celorlalți uh, vorbitori. Am fost implicat împreună cu mulți colegi de aici într-o dezbatere destul de îndelungată în legătură cu acceptarea pe categorii din 2002 care a fost o schimbare radicală la momentul respectiv. Și din datele care au fost trimise, am văzut că toate părțile sunt de părere că acea măsură a fost un succes. Dealerii au uh, spus ceva important și anume că analiza și strategia comisiei a fost dezvoltată înainte de Uh, schimbările semnificative de pe piața auto din ultimii doi ani. Însă vreau să pun accentul pe motivele acestor schimbări. Producătorii nu au cerut nicio schimbare, din ceea ce cunosc eu, nu există niciun fel de disfuncționalitate majoră economică în industrie. Cu alte cuvinte, unde este interesul public al acestei schimbări? Aceasta este o întrebare pe, pe care, la care trebuie să răspundă Comisia. Însă, nu mi se pare că există interes public pentru revizuirea acestei măsuri. Mi se pare că politic trebuie să căutăm un interes public rezonabil. În ceea ce privește impactul asupra consumatorilor, iau notă că în prezentarea comisiei apare un punct interesant la care doresc niște explicații în ceea ce privește prevederile de multibranding actuale. Comisia spune că există standarde costisitoare pentru vânzări și care sunt uh, dezavantajoase pentru dealeri și pentru consumatori. Nu. Mm, mi se pare clar acest lucru, însă ar fi uh, mai util să invităm dealerii și consumatorii să ne dea opinia lor în legătură cu acest multibranding și dacă ceea ce a spus comisia este corect, pentru că astfel vom avea o, o idee mai bună în legătură cu interesul public. Uh, iar acum, punctul final, uh, problema în legătură cu informațiile tehnice. În primul rând, măsurile de siguranță de pe piața secundară sunt binevenite. Dar vreau să mă refer la aceste informații tehnice, pentru că Comisia a spus corect că acum există o cerere Eh, juridică și o definire a informațiilor tehnice care trebuie să fie puse la dispoziție în regulamentul convenit cu Comisia de Mediu. Aș dori ca Comisia să ne spună dacă crede într-adevăr că liniile directoare pe care le-au emis dacă liniile, emiterea de linii directoare va fi suficient pentru a ne asigura că nivelul de informații tehnice disponibil pentru autovehiculele comerciale care nu sunt acoperite de regulamentul din 2009 și în linie directoare se spune clar că în articolul 101 acest articol nu obligă furnizorul să uh, furnizeze informații într-un format standard. În ceea ce privește dificultatea de a avea acces la informațiile tehnice, aceasta ține de dificultatea unui uh, format standard care nu poate să fie folosit de către uh, atelierele service independente. Deci, ar putea să ne explice Comisia cum se va putea asigura că informațiile tehnice vor ajunge la același nivel pentru vehiculele existente ca și pe, pentru vehiculele noi. Vă mulțumesc. Cred că Silvi vrea să pună câteva întrebări și după aceea dacă mai există și alte intervenții. Uh, dacă nu, uh, vom da, da cuvântul din nou uh, vorbitorilor. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, prima mea întrebare se leagă de cele spuse de domnul Malcolm Harbour. Nu înțelegem cauza acestor schimbări. Avem impresia că spuneți că există motive pentru schimbarea unei legislații și suntem deschiși, însă acest lucru nu ne convinge. În al doilea rând, nu ar trebui mai degrabă să încurajăm un nou tip de automobile, eh, să încurajăm o economie mai verde. Dați-ne o explicație convingătoare sau un obiectiv legitim și atunci vom avea mai multe argumente pentru a da curs cerinței dumneavoastră. Vă mulțumesc. Cred că Toată lumea trebuie să răspundă la întrebările lui Malcolm Harbour, așa încât propun să luați cuvântul în aceeași ordine. Știu că există și alți reprezentanți ai comisiei, așa încât dacă doriți să le dați și acestora cuvântul, vă rog să o faceți. Comisia. Vă mulțumesc. Aș dori să mă refer la informațiile tehnice de pe piața secundară. Ultima întrebare a domnului Harbour. Ne-a întrebat dacă liniile directoare vor fi suficiente și răspunsul este în mod clar nu. Însă vrem să introducem o aplicare. În 2007 am dat în judecată patru producători majori de automobile pentru în ceea ce privește probleme de acces la informație. aici, pentru că în regimul actual exista acea cerință. Ne bazăm aici pe respectarea cazurilor și nu pe o suprareglementare. Din păcate, un regulament nu rezintă un panaceu. Eu aș uh, prefera să existe o, o lege care să rezolve toate problemele, însă a trebuit să ne ocupăm de aplicarea acestui regulament și să intentăm procese. Am uh, scăzut pragul, după cum știți, am scăzut uh, procentul de informații de la 100% la 30% și dacă va fi necesar, vom pune în aplicare principiul accesului la informații. Eh, pentru consumator, pentru atelierele service independente, că producătorii auto trebuie să eh, se conformeze eh, acestei cerințe, însă nu este vorba de un mesaj care să fie transmit prin, prin regulament, ci prin aplicare. În legătură cu prima întrebare, în legătură cu motivul acestor schimbări. Noi suntem convinși, după cum ați observat și dumneavoastră, că pe piața secundară este nevoie de uh, o aplicare mai strictă pentru consumatori. Atunci când uh, cumpărăm o mașină, mulți producători ne cer să le cumpărăm autovehiculele, însă după câțiva ani dacă mergem la un atelier service pentru a ne schimba uleiul, ne trezim cu uh, uh, o factură astronomică. În legătură cu serviciile ulterioare, trebuie să existe uh, măsuri și reguli care să protejeze mai bine consumatorul. De asemenea, au existat costuri suplimentare pentru dealer, costuri pe care producătorii le-au transmis acestor dealer, pentru că uh, producătorii nu au putut să controleze atât de bine problema multibranding, single branding. Și, în cele din urmă, aceste costuri au fost transmise consumatorilor. Din păcate, acum nu putem spune că producătorii auto vor fi cei care vor decide. Știm că aceștia aveau probleme chiar și înainte de criză. Este destul de greu să vinzi automobile noi, așa încât acum este în interesul lor să aibă o relație de distribuție și de reprezentanțe cât mai bună, care să fie în beneficiul consumatorilor. În acest sens, noi credem că sistemul pe piața primară trebuie să fie mai flexibil pentru dealer și pentru producători, pentru ca aceștia să găsească o modalitate mai eficientă de a vinde automobile. Se vorbește de 30% din prețul unui, unui automobil nou. Trebuie să se economisească și pe lanțul de distribuție. Aici este domeniul în care dorim să introducem o flexibilitate mai mare în beneficiul economiei, al tuturor și al cetățenilor europeni. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum să trecem la reprezentantul producătorilor. Da, foarte pe scurt, nu cred că Eh, ține de mine să spun care este interesul public al acestei propuneri. Comisia trebuie să facă acest lucru, însă din punctul de vedere al industriei, viziunea noastră este că astăzi, ca industrie auto, suntem reglementați de o exceptare pe categorii, care este mult mai detaliată, mult mai prescriptivă și mai restrictivă în multe sensuri decât regulamentul general pentru celelalte sectoare. Și nu vedem motivul, pentru că, după cum am spus, dacă analizăm piața auto, nu se găsesc probleme semnificative de concurență în ceea ce privește vânzările de vehicule care să nu existe în alte piețe. Deci ne se pare că sectorul auto trebuie să fie Um, reglementat la fel ca și celelalte sectoare. Dacă nu avem probleme diferite, nu vedem de ce nu am putea beneficia de același regulament. Problemele cu regulamentul actual, în, într-o anumită măsură ce a, ce a spus domnul Cizar, în legătură cu uh, costurile din sistem, uh, este adevărat nu, voi, nu mă voi exprima în legătură cu producătorii individuali de uh, autovehicule, nu, însă aceștia nu au o problemă în general cu multibranding-ul și nu au o problemă cu uh, mașinile lor, ca mașinile lor să fie vândute într-un showroom și alte Uh, branduri să fie vândute în alt showroom, însă nu doresc ca uh, uh, mașina produsă de compania A să fie vândută în același showroom ca și mașina produsă de un brand B. Unii producători poate că au ridicat standardele pentru dealer pentru a face mai dificil acest multi-branding-ul ceea ce a dus la creșterea costurilor în sistem. Situație care nu este ideală. În ceea ce privește reparațiile de uh, informațiile pentru reparații și întreținere, nu există nicio diferență juridic dacă aceste măsuri sunt introduse în reguli, în excepții totul ține de aplicare și după cum am, cum am văzut în trecut, atunci când Comisia este conștientă de problemele existente, Comisia are instrumentele necesare, articolul 101 din tratat, pentru a acționa. Însă acest articol trebuie să fie folosit indiferent de temeiul juridic pentru a se acționa. În ceea ce privește formatul standardizat, aici, pentru vehiculele noi, există un standard asupra căruia se lucrează acum în organismul de standardizare SEM, odată ce va fi uh, dezvoltat, va fi aplicat tuturor vehiculelor Euro 5 și mai moderne. Problema cu aplicarea acestuia la toate automobilele este că nu ni se pare posibil să se schimbe informațiile pe care le uh, acordăm atelierelor service actuale sau independente. Este vorba de automobile produse uh, cu 10-15 ani în urmă. Și nu mi se pare normal ca totul să fie actualizat la nou standard. Însă pentru uh, mașinile mai vechi, informațiile sunt disponibile și vor putea fi utilizate exact în același fel în viitor. Nu vedem nicio problemă cu acest argument. Vă mulțumesc. Acum, din partea industriei uh, de retail. Um, Hillary Sykes on behalf of the dealers. Mulțumesc, mă numesc Hillary Sykes din partea dealerilor. Um, vreau să pun sub semnul întrebării Um, cifra care pare să fie deja acceptată este vorba de faptul că 30% din costul vehiculului este cost de distribuție. Încă din 1999 se vehiculează această cifră, ceea ce demonstrează că a venit vremea să reevaluăm condițiile pieței, așa cum susțin uh, dealerii, și să reevaluăm dinamica pieței pentru a vedea dacă această cifră este adevărată, pentru că noi credem că nu este. Multibrandingul, uh, din cauza evaluării premature a pieței în momentul în care uh, posibilitatea de multibranding nu exista decât de 2 ani, în uh, rapoartele de evaluare se considera că nu fusese folosit multibrandingul de către dealeri în mare măsură, dar conform informațiilor din noiembrie anul trecut de pe piața germană, avem până la 68% Uh, de folosirea multibrandingului de către comercianții în această țară și iată, avem uh, există aici mai multe motive pentru care acest lucru este în avantajul consumatorilor. Uh, costurile secundare, cum ar fi sistemele computerizate, um, formarea, um, pot fi um, fi împărțite dacă avem uh, showroom-uri uh, vecine sau uh, avem sau apropiate, înseamnă că suntem mai protejați de tulburările economice, fiindcă dacă avem un brand care se vinde foarte bine și uh, altul care nu se vine nu se vinde atât de bine, putem să le reprezentăm, să le prezentăm pe toate în, showroom, în showroom-uri până când situația se redresează, ceea ce reprezintă un avantaj pentru consumatori. Noua propunere nu, nu numai că ne va duce un pas înapoi, ce, ceea ce înseamnă că, va, că brandurile trebuie să fie despărțite uh, și nu se mai pot afla în același showroom, ci ne vom da doi pași înapoi, vom, va trebui să avem uh, locații diferite, clădiri diferite și mai apoi va trebui să avem uh, entități juridice diferite. Vă dați seama ce proliferare a costurilor de aplicare pe care, um, pe care le veți suferi dumneavoastră ca uh, companie și acestea se vor reflecta în prețurile de consum. Acum, uh, întrebarea multibrandingul a dus la majorarea costurilor. Da, trebuie să ne dăm seama cum stau lucrurile, lucrurile fiindcă Uh, se dorea diferențierea un anumit brand față de celelalte vecine, dar forțele de piață guvernează modul în care producătorii pot uh, majora cerințele de investiții ale dealerilor, pentru că dacă suntem vecini cu un brand care este o nouă intrare pe piață, și atunci poate suntem mai puțin îngrijorați decât dacă suntem vecini cu un brand mai vechi și cunoscut. Uh, branduri noi uh, ca Hyundai, de exemplu, încep cu uh, standarde mai mici pentru brandingul corporatist și după aceea acestea cresc în măsură ce cota de piață crește și ea. Uh, Iată, așa, așa se manifestă forțele pieței, dar în momentul în care avem o situație de criză economică, cred că toate brandurile doresc să existe un nivel uh, stabilit de multibranding care să nu poate uh, fi depășit de producători pentru a nu se ajunge la o distorsionare a concurenței la nivel de interbranduri. Aș dori să vă vorbesc uh, despre freeriding. Dacă ne uităm la această uh, cifră dintre, de 2,5 milioane de euro pentru uh, un, uh, un service și un dealer operațional înainte de stocul de vehicule, înainte de formarea personalului, personalului aceasta este o investiție din partea dealerului, iar dacă uh, producătorii se folosesc de multibranding ca o scuză pentru pentru a majora costurile de diferențiere a brandurilor, atunci uh, dealerul și nu producătorul absorbe aceste costuri. Și um, aici uh, um, conceptul de free riding uh, este pur și simplu nesemnificativ. Pentru toate brandurile cu tradiție, um, comisarul Monti la începutul acestui exercițiu a, a, a susținut acest lucru și în continuare cred că este binevenit pentru ele să, um, să nu se majoreze costurile aferente din cauza, din cauza sporirii standardelor. Vă mulțumesc foarte mult! Um, o să mai dăm uh, cuvântul uh, ultimului expert, după care vom reveni la întrebări. Vreau să revin la multibranding și la declarația comisiei. Uh, este adevărat că s-ar putea să existe o problemă aici, dar vreau să vă reamintesc faptul că multibrandingul în același showroom nu este singura opțiune pe care o putem avea. Putem avea showroom-uri diferite, în uh, orașe diferite, în, în uh, țări diferite. Avem foarte multe soluții la dispoziție și mă surprinde faptul că multibrandingul uh, a dus deja la sporirea costurilor la consum, iar în evaluarea comisiei se spune că acesta nu este foarte folosit, deci mă surprinde această cifră, vă spun sincer. În ceea ce privește informațiile tehnice, vreau să vă spun că sunt de acord că um, aceste orientări sunt obligatorii din punct de vedere juridic și sunt la fel de importante și ele, dar vreau să vă spun că restricțiile importante la BER ar putea să împiedice restricții care ar putea să aducă cazuri în fața, în fața instanței și aceste lucruri aduce costuri semnificative pentru IMM-uri care au doar câțiva angajați și care nu-și pot permite să ajungă în fața Curții Europene de Justiție. Eu nu spun că aceste, orient, că aceste orientări nu sunt uh, obligatorii sau eficiente, ci că am putea să împiedicăm și am putea să, uh, să reducem costurile care cad pe umerii IMM-urilor în anumite cazuri. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Pervanș Perez și Iorgen Clud doresc să ia cuvântul. Acum, dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, vă rog să vă înscrieți. Iorgen, te rog frumos, ai cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să știu dacă există eh, estimări eh, cu privire la mm, consecințele asupra ocupării în sectorul producției, cât și în sectorul distribuției. Aici avem foarte mulți angajați și dacă avem concurență, există și o reducere a costurilor. Vreau să știu care vor fi consecințele asupra ocupării locurilor de muncă și asupra condițiilor de lucru. Și încă o întrebare, aș dori să știu care vor fi consecințele asupra calității produselor. Fiindcă am, m-am interesat puțin și adesea când sunt de vorba cu oamenii, aflăm că a doua posibilitate de reducere a costurilor o reprezintă produsele de calitate inferioară uh, de calitate inferioară, care, bineînțeles, pune probleme și de securitate, de siguranță. Vreau să, să vă întreb care este părerea dumneavoastră. Mulțumesc. Uh, eu vreau să pun, adesez o întrebare comisiei Eh, și care merge în sensul eh, întrebării colegului meu, dat fiindcă comisia este un colegi, în momentul în care intervine într-un domeniu legislativ, este foarte important eh, să integreze legislația în abordarea globală și în strategia Comisiei Europene. Din acest punct de vedere, uh, Dosarul pe care le studiem astăzi are o dimensiune triplă care ne interesează. În primul rând, este vorba că independent de modul de distribuție în sectorul uh, auto, se pune problema sănătății acestui sector și a problema capacității sale, care a fost deja identificată la nivel european înainte de criza economică. Vreau să vă întreb care este impactul acestei legislații pentru a-i permite Uniunii Europene ca până la urmă să beneficieze de un sector uh, viabil și eficient. Iar a doua dimensiune, care pentru mine este crucială, o reprezintă ocuparea forței de muncă, fiindcă uh, experții noștri, invitații noștri, au vorbit despre importanța consumatorilor, dar în uh, contextul de astăzi, la uh, nivel european și aici sunt de acord cu antevorbitorul meu când vorbim despre automobile, principala îngrijorare este, o reprezintă ocuparea locurilor de muncă. Pentru că acestea uh, nu sunt doar produse uh, vândute, ci produse pe care, care se uh, regăsesc la nivel european și care reprezintă o situație critică Cred că Comisia a realizat un studiu de impact, așa cum există obligația în acest sens, dar vreau să întreb dacă acest studiu de impact a fost realizat conformitate cu obligațiile înscrise în tratatul de la Lisabona și dacă da, care sunt cifrele care au rezultat în, în urma acestei analize, deci care este impactul social al acestei, al acestei legislații. Uh, nu este vorba neapărat despre faptul că oamenii vor avea acces la mașini mai ieftine, ci uh, impactul social înseamnă câte locuri de muncă s-au creat, câte locuri de muncă s-au pierdut, care este distribuția teritorială și așa mai departe. Iar a treia îngrijorare ține de o, o întrebare care v-a fost adresată, dar la care nu ați răspuns. Este vorba despre faptul că dacă mă uit la uh, linia directoare a Comisiei astăzi și uh, ne dăm seama că este vorba despre dezvoltarea durabilă. Bineînțeles, uh, vrem uh, mai puține mașini, poate, dar uh, o dezvoltare mai bună, ci o dezvoltare mai bună a transportului în comun. Dorim, în egală măsură, și mașini care să poleze mai puțin. Cum, cum se, ating, se va um, ajuta atingerea acestor obiective prin acest document? Mulțumesc! Mai avem încă doi vorbitori. Eh, olisin kysynyt komission edustajalta ja myöskin... Mulțumesc foarte mult. Întrebarea mea se adresează comisiei, dar de asemenea și celorlalți eh, prezentatori. Cum vor afecta aceste schimbări o țară cu un număr mic de distribuitori, cu nivele mari de uh, impozitare a mașinilor, cu prețuri foarte mari la benzină și cu zone foarte slab populate. Deci cum vor uh, afecta aceste schimbări legislative consumatorii și distribuitorii? Țara la care fac uh, aluzie este Finlanda, țara din care provin eu. Noi considerăm că dacă dealerii auto nu își pot, uh, nu pot să mai vândă și alte branduri de mașini, alte mărci de mașini, atunci consumatorii n-au cum să compare diferitele mărci, diferitele branduri. Pentru că dacă multibrandingul uh, este, devine și mai dificil, atunci oamenii trebuie să călătorească mai multe zeci de sute de kilometri ca să poată vedea o mașină de un alt tip. Mulțumesc, Andreas, spune președintele. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. A fost uh, o întrebare interesantă această întrebare a doamnei Esaia. Nu cred că ar trebui să ne concentrăm uh, în special pe mașini uh, mai prietenoase cu mediul sau pe politici uh, sociale. Cred că mai degrabă ar trebui să realizăm un echilibru între nevoile fabricanților de automobile și capacitatea lor de a controla uh, lanțul de distribuție, care evident are efect asupra lucrurilor de muncă, deci, pe de o parte, toate aceste chestiuni și, pe de altă parte, interesele uh, dealerilor, distribuitorilor, pentru că și ei, la rândul lor, creează locuri de muncă. Și este important să aibă o anumită poziție față de uh, fabricanți. Din punct de vedere al consumatorului, la fel ca și Malcolm Harbour, nu sunt convins că reglementarea din 2002 a creat un echilibru care să fie considerat negativ, să zicem. Și, dar, pe de altă parte, eu n-aș zice că ce propune acum Comisia e mai bun. Mai degrabă e mai rău. Și întrebarea mea pentru domnul Graven este, credeți că se va păstra echilibrul? Se va menține echilibrul? Sau credeți mai degrabă Sau credeți că începând cu uh, 2011 această măsură va fi uh, corectă, va fi corectă atât față de dealer cât și față de fabricanți? Președintele, mulțumesc. Uh, acum văd că toată lumea s-a încălzit și dorește să intervină doamna Figuero, doamna Rashida Dati. Uh, sper că toată lumea va avea uh, timp să pună întrebări. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Până acum reglementările au funcționat destul de bine. Uh, nu înțeleg uh, cât de bine se face distinția între piața uh, principală și piața primară și piața secundară. Oricum, important mi se pare ca regulile în materie de concurență să fie concurente, coerente. mă interesează, în primul rând, efectele economice. S-a vorbit aici Eh, de relația între fabricant și distribuitor, eu vreau să mă concentrez asupra consumatorului. Va exista, va rezulta o creștere de preț de cumpărare, se eh, va modifica libertatea de alegere de servicii post-vânzare a consumatorului și apoi un alt aspect important în ce privește area de aplicare a noii reglementări va putea să se producă o schimbare tehnologică, pentru că există un sistem de rețele care vor trebui să se implanteze. Așadar, cum vom reuși să conciliem acest nou cadru legislativ cu schimbarea tehnologică? Doamna Rashida Dati. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi pune o întrebare foarte scurtă. Deja am mai intervenit pe acest subiect în noiembrie sau decembrie anul trecut și mai mulți dintre noi am cerut comisiei uh, să-și uh, rafineze studiul de impact, să aibă un studiu de impact mai precis uh, și cu mai multe elemente decât cele pe care ni le-a oferit. Uh, trebuie să spun în continuare că nu avem un studiu de impact foarte precis asupra locurilor de muncă, asupra uh, Uh, refacerii economice, mai ales în domeniul uh, într-o perioadă de criză, trebuie să ne gândim dacă toate măsurile care au fost luate în cadrul planului de susținere, prima de casare, de exemplu, pentru că asta dă o nouă configurație sectorului auto, dar și planul uh, european de ajutor pentru crearea automobilului electric. Deci, iată, revin aceste chestiuni, aceste întrebări asupra acelora subiecte pe care le-am discutat acum câteva luni abia și din nou cerem Comisiei să-și rafineze studiul de impact asupra uh, creierii de noi locuri de muncă pentru că altminteri uh, uh, nu vom vedea altceva decât un val de concedieri în continuare și mi se pare că nu uh, e destul de precis și de complet setul de informații care ne se oferă. Mulțumesc, doamna președinte. Mai vrea cineva să intervină? Nu mai văd pe nimeni dorind să intervină. Așadar, cred că o să ne întoarcem la prezentatori, la invitații noștri. Multe dintre întrebări însă au fost adresate Comisiei. Cred că un lucru care rezultă din această discuție este că am fi avut nevoie de și mai mult timp pentru a uh, dezbate toate aceste chestiuni înaintea uh, termenului limită uh, pentru, la care ar trebui să se producă schimbarea. Dar acum aș vrea să mă întorc la reprezentantul Comisiei și aș oferi aproximativ 20, nu, în total 20 de minute, deci 5 minute fiecare invitat. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, există multe alte părți implicate care nu, mulți alți actori implicați care nu sunt prezenți aici astăzi și ar fi putut contribui și la discuția acestui dosar extrem de complet și complex. Uh, vreau să vă arăt, am toate documentațiile aici, toate studiile de impact. Uh, sunt documente foarte voluminoase unul dintre aceste documente este tocmai această evaluare de impact cuprinzătoare care descrie diferitele opțiuni și care evident abordează și problema impactului asupra locurilor de muncă, atât pe partea de fabricare a mașinilor, a automobilor, cât și pe partea uh, rețelelor de uh, dealer și auto și din nou și asupra IMM-urilor care se ocupă fie de distribuție, fie de uh, piese de schimb și mai târziu aș putea să-i rog pe colegii mei să vă atrag atenția asupra capitolelor relevante din acest punct de vedere din studiu, pe care evident le-am uh, transmis încă de anul trecut Parlamentului, dar aș vrea să vă asigur că, într-adevăr, toate aceste considerații, toate aceste chestiuni, toate aceste probleme au fost luate în considerare Toate aceste lucruri sunt uh, relevante pentru o industrie extrem de importantă, industria auto, importantă și din punct de vedere al exportului și o, o, o industrie care trebuie să fie competitivă la toate nivelurile, atât la nivelul uh, fabricanților, la nivelul fabricanților de uh, piese, dar și la nivelul dealerilor care vând același tipuri de mașini sau tipuri diferite de mașini. Securitatea locurilor de muncă, pe termen lung vorbind, nu poate fi asigurată, credem noi, decât dacă industria auto este foarte competitivă, asta începând de la cercetare și dezvoltare și până la capacitatea de a găsi elemente de distribuție flexibile. Cred că asta este soluția recurentă și noi considerăm că atât dealerii cât și fabricanții sunt în aceeași barcă, să spunem așa. Ei nu sunt inamici. Sigur că există anumite uh, Uh, neînțelegeri între ei în legătură cu regimul de reglementare, de ei depind unii de ceilalți. Fie că e vorba de Finlanda, acolo unde multibranding-ul poate că este absolut obligatoriu, pentru că niciun dealer nu poate supraviețui cu un singur tip de mașină, cu o singură marcă și sunt convins că acolo fabricanții n-au nicio problemă cu acest regim de multibranding, pentru că e în interesul tuturor. Și uh, altă situație în Germania, unde dacă ai prea mult multibranding, și ai un uh, fabricant de calitate mare cum este Mercedes, începe atunci să vândă prin uh, dealership-uri, prin, uh, prin dealeri integrați vertical ca să nu-și dilueze marca. Deci credem că forțele de piață vor ajusta situația și cele mai eficiente căi de distribuție se vor găsi uh, Uh, și acest lucru se va întâmpla din colaborarea dintre dealer și fabricanți. Și uh, nu se poate disputa faptul că industria auto europeană se confruntă cu foarte multe probleme. Foarte multe probleme. Uh, sunt sub, e o mare presiune asupra lor să producă mașini verzi, mașini electrice, așadar marjele lor de profit sunt foarte, foarte mici. În aceste circunstanțe, pentru a păstra locurile de muncă în această industrie și pentru a nu uh, Uh, ajunge din nou în situația de a cere ajutor de stat. Acest, această industrie trebuie să găsească modurile cele mai competitive de a produce și vinde mașini. De aceea, pe piața primară, noi intenționăm să introducem o abordare în general mai flexibilă. flexibilă. În ce privește piața secundară, trebuie să ne gândim la reparatorii independenți. Ei oferă, cum s-a spus, cam 50% din piața de reparație auto. Astea sunt foarte multe IMM-uri, practic toate sunt IMM-uri, vorbim de foarte multe locuri de muncă acolo. Ei au dificultăți pe care le uh, uh, acceptăm prin abordarea mai robustă a pieței pe care am uh, introdus-o, pentru că noi considerăm că este atât în interesul consumatorilor cât și a angajaților uh, și a reparatorilor uh, uh, independenți să facem acest lucru și interesele lor cred că sunt uh, în armonie. Sper că am răspuns la majoritatea întrebărilor noastre. Poate să mă întorc la colegii mei dacă mai doresc să uh, adauge ceva pe multibranding foarte, foarte pe scurt. Da, văd că am 10 secunde în a, până să treacă cele 5 minute, dar vreau doar să reamintesc telegrafic o idee uh, care eh, deocamdată a fost lăsată la o parte. În regimul legislativ curent, regulile multi-brandingului nu dau dreptul dealerilor să facă multi-branding, dau doar posibilitatea comisiei să examineze de la caz la caz acele contracte care impun uh, single branding-ul asupra unei rețele, impun o singură marcă asupra unei rețele anume. Schimbarea pe care o introducem este să trece de la un sistem care a priori are niște constrângeri asupra uh, dealerilor. De asemenea, impactul asupra consumatorilor, a întrebat domnul Sanchez. Acest impact a fost cuantificat de Asociația Spaniolă a Dealerilor la o creștere de 20% a costurilor de distribuție. Acum noi propunem să trecem la o abordare ex post a problemelor care pot rezulta din retragerea uh, exceptării pe categorii. În ce privește uh, locurile de muncă, și mă voi opri aici, am uh, echilibrat cu mare grijă patru opțiuni, le-am comparat una cu cealaltă în ce privește locurile de muncă și impactul acestor patru scenarii este același. De ce? Pentru că din toate cele patru scenarii pe care le-am luat în considerare, nu au uh, luat în calcul abandonarea sistemului de bază pe care toată lumea îl acceptă și anume distribuția cantitativă, selec- cantitativă selectivă. Dealerii vor acest sistem de distribuție, fabricanții îl vor, există pro, elemente pro și contra. Dealerii sunt protejați de concurență din partea altor dealeri, pentru că acesta e motivul uh, pentru care există un sistem cantitativ, există un sistem limitat de dealeri, un număr limitat de dealeri, fabricanții sunt și ei interesați de acest sistem pentru că ei pot controla dimensiunile sistemului prin uh, rețeaua lor și asta le dă posibilitatea să schimbe numerele oricând. Așa s-a întâmplat în trecut și se întâmplă la fel și cu uh, exceptarea pe categorii prezentă și la fel se va fi și în viitor dacă trece propunerea. Nu va fi nicio schimbare în acest punct de vedere. Mulțumesc. Preș- doamna președinte, mulțumesc. Doresc fabricanții să intervină. Da, foarte pe scurt, doamnă președinte, multe întrebări în legătură cu efectul pe care aceste schimbări uh, ale reglementării îl, îl vor avea asupra uh, mobilității sustenabile, vehiculelor electrice, producției, locurilor de muncă. E adevărat că poate nu toate răspunsurile se găsesc în evaluarea de impact, dar asta pentru că este extrem de dificil să spui care va fi impactul exact. Eu pot să vă dau doar opinia mea personală și anume că această reglementare va avea absolut niciun fel de impact asupra producției uh, de vehicule sau dezvoltarea, asupra dezvoltării de vehicule electrice sau asupra sustenabilității mobile, pentru că nu asta e intenția ei. Dacă fabricanții fac aceste mașini electrice, atunci dealerii le vor vinde și uh, exceptarea pe categorii nu afectează în niciun fel această chestiune, deci nu are nicio relevanță. În ce privește impactul asupra locurilor de muncă, cred că și acesta este foarte limitat. Este adevărat, sigur, că există câțiva fabricanți auto care au profituri substanțiale, dar sunt și mai puțini dealeri care să câștige prea mulți, mulți bani în acest domeniu. Deci nu în general, sectorul acesta nu are profituri foarte mari și în, chiar și înaintea crizei nu se făceau foarte mulți bani, foarte, profituri foarte mari. Deci trebuie să facem ceva în legătură cu acest lucru, dar e, dar dacă unii dealeri vor da faliment în următorii ani, asta nu va avea nicio legătură cu acceptarea pe categorii, ci cu incapacitatea lor de a vinde suficiente mașini, pentru că nu va fi suficientă cerere. Deci acestea sunt motivele reale uh, pentru care eventual s-ar mai pierde locuri de muncă. De ce credem noi totuși că este o propunere bună? Pentru că, așa cum am spus mai devreme, elimină unele dintre restricțiile pe care le avem în reglementarea noastră actuală față de reglementarea generală care se aplică tuturor celorlalte sectoare. Dacă fabricanții de autovehicule pot avea o influență ceva mai mare în ceea ce se întâmplă uh, în dezvoltarea rețelelor de dealer, cred că asta va ajuta, va fi un lucru util, pentru că rețeaua de dealeri este și ea sub o astfel de presiune încât împreună fabricanții și dealerii trebuie să găsească soluții pentru problemele ei. Și nu cred că e o idee bună să lăsăm uh, această activitate uh, unor dealeri individuali, pentru că ei pot găsi o soluție care să fie bună doar pentru ei și nu pentru întregul sistem. Și trebuie să ne asigurăm că noi avem rețele peste tot pentru clienții noștri care să-i servească cât mai bine. Deci nu, uh, nu întrerupem relațiile cu dealerii, ci încercăm să găsim soluții. Toți suntem interesați să avem dealeri buni, performanți, profitabili. Uh, acest lucru cred că este foarte clar înțeles de toată lumea. Și foarte pe scurt, un ultim lucru, impactul asupra unei țări cum este Finlanda în, uh, în ce privește multibranding. Am spus mai devreme, uh, în Finlanda se făcea foarte mult multi branding chiar înainte să existe exceptarea pe categorii. S-a făcut foarte mult multibranding și după ce s-au introdus diversele reglementări și eh, dat eh, fiind structura țării respective, există toate motivele să credem că și în viitor va exista foarte mult eh, multibranding pentru că pur și simplu fabricanții nu își pot permite să aibă rețele exclusive într-o țară cum este Finlanda și este valabil pentru cea mai mare parte din uh, Scandinavia. Vă mulțumesc foarte mult! Președin, doamna președinte, mulțumesc și acum reprezentanții dealerilor sau uh, industria auto. Foarte pe scurt, dacă îmi permiteți, doamna președinte, observația noastră generală este că este interesul fabricanților și retailerilor și al angajaților, dar și al consumatorilor auto, să aibă rețele sănătoase de distribuție selectivă, pentru că uh, Asta dă valoare și calitate produsului și este în interesul tuturor acestor uh, categorii menționate ca rețeaua de dealeri să aibă un uh, profit adecvat pentru a putea să angajeze suficienți oameni ca să ofere servicii de calitate consumatorilor. Și ce sugerăm noi este că abordarea pe care o propune cadrul de reglementare va strica echilibrul delicat la care s-a ajuns în relațiile dintre acești actori implicați și, de asemenea, ignoră subsidiile masive între activitățile de pe piața secundară a reparatorilor autorizați și uh, piața principală a vânzătorilor uh, de mașini noi marjele de profit aici sunt extrem de mici și dacă se dă și mai mult control fabricanților asupra pieței primare în ce privește cum decid ei să, să vândă, deci cât de mare va fi rețeaua de vânzare, de dealer. Acest lucru înseamnă să riscăm ca unii dintre acești operatori să dea faliment și să lase găuri în rețea. Asta va scoate Uh, unii jucători, fie de pe piața primară, fie de pe piața secundară, pentru că aceștia nu vor putea rezista presiunilor competitive și s-ar putea să se producă chiar o anumită implozie a unor sectoare din rețea și noi veniți uh, vor avea mari dificultăți să facă față concurenței. De asemenea, cei care intră, care cei care intenționează să intre pe piață, poate uh, din țări non-europene, vor fi cei care sau cei care dezvoltă concepte de mașini mai eficiente din punct de vedere al consumului uh, vor avea o situație mai dificilă, nu vor putea să facă uh, dual brand, branding dual fără uh, binecuvântarea, să zicem, a fabricanților auto. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult reprezentantul industriei acum. Da, aș vrea să mă întorc la ideea multibrandingului în Finlanda Totuși, avem o piață comună și sper ca toți consumatorii să aibă aceeași posibilitate de a cumpăra o mașină fără să trebuiască să o caute sute și sute de kilometri. Cum spuneam, din punctul nostru de vedere, noua propunere de directivă dă mai multă libertate de alegere. Eu cred că nu e suficient să ne bazăm pe acorduri voluntare, s-a dovedit în, uh, cum s-a dovedit și în uh, trecut. În ce privește piața secundară, încă există dificultăți, cred că toată lumea e de acord aici. Vreau doar să adaug pentru acei dintre noastre care vă faceți griji în legătură cu uh, locurile de muncă. Piața secundară oferă uh, slujbe locale care nu pot, fi, nu pot exista decât acolo, sunt locale, ele sunt în țările noastre, în regiunea noastră, nu au cum să plece de acolo și vor rămâne acolo. De asemenea, încurajez pe toată lumea să ia în considerare schimbările din industria auto, pentru că sigur că uh, fabricanții se confruntă cu mari dificultăți, dar să nu uităm că există un întreg lanț și uh, piața secundară este extrem de importantă și ea pentru consumatori sau pentru angajatorii locali. În concluzie, FIA ar dori să păstreze dreptul consumatorului la o mobilitate sigură, curată și uh, ieftină și pentru aceasta asta avem nevoie de reguli atât pe piața primară cât și pe cea secundară. Salutăm faptul că reguli uh, vor fi introduse pe piața secundară începând cu iunie anul acesta și pentru a răspunde la o întrebare mai generală de ce este nevoie să se uh, revizuiască directiva, în primul rând era timpul să se facă acest lucru, era momentul să se facă datorită faptului că uh, mașinile uh, devin din ce în ce mai mult computere pe roți Așadar, uh, informația tehnică uh, nu mai acoperă acum toate aspectele problemelor consumatorilor și, de asemenea, uh, problemele legate de garanție sunt din ce în ce mai mari. Așadar, în încheiere, pentru noi ar fi vital să avem o definiție completă a informației tehnice în această propunere, precum și reglementări foarte clare începește garanțiile și posibilitatea de a păstra multibranding-ul. Mulțumesc foarte mult! Um, uh, Vă mulțumesc foarte mult. Malcolm a cerut să mai spună câteva uh, cuvinte și îi dau voi. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, după cum ați spus și dumneavoastră mai devreme, cred că există multe idei importante care au fost exprimate, însă timpul nu ne permite să le aprofundăm. Ați spus că veți pregăti o rezoluție în comisia dumneavoastră, la care am putea contribui și noi, pentru a reveni la direcția discuției și la interesul public în schimbare. Mie mi se pare că un punct important aici este că Comisia a spus că producătorii vreau mai multă flexibilitate pentru a organiza distribuirea, pentru a fi în interesul economiei în general. Pe de altă parte, dealerii spun că ar dori mai, multe flexi- mai multă flexibilitate și ei și acea flexibilitate a producătorilor ține și de flexibilitatea dealerilor. Exact acest lucru a fost abordat în propunerea inițială din 2002 și nu sunt sigur că Comisia, în evaluarea de impact pe care am citit-o, nu știu dacă Comisia a prezentat un caz foarte convingător că reechilibrarea acestei flexibilități va acorda în mod definitiv un echilibru pentru inter. Însă uh, ni se pare că uh, ceea ce spun dealerii și consumatorii este destul de uh, clar în acest sens. Bineînțeles că și aplicarea este un aspect cheie în întregii propuneri. Însă, în același timp, dacă aplicarea este problema sau lipsa de aplicare, nu, sunt, nu știu dacă propunerea de schimbare de acum duce lucrurile înainte. Dacă am aplica regulamentul actual, atunci situația ar fi mai bună. Schimbările introduse acum nu par să ducă lucrurile înainte foarte mult. Eu am fost implicat în discuții în legătură cu această problemă de mai multe, de aproape un an și nu sunt foarte convins. Comisia a spus că uh, această măsură este bazată pe o analiză din 2006. Am reținut și cifra de 30% a costurilor de distribuire mai mult, cu mai mult de 20 de ani în urmă. Am dovedit că această cifră era prea mare pentru că costul uh, pentru consumatori, ținând cont de uh, reducerile pe care le acordă dealerii, uh, costurile finale sunt mai mici pentru consumator. Însă nu știu dacă această pro- propunere actuală va duce într-adevăr la reducerea costurilor. Însă acum se cere o anumită stabilitate în sector care poate fi atinsă prin continuarea regulamentului actual încă câțiva ani. Însă, bineînțeles, Comisia are dreptul de inițiativă și dreptul de executare în acest domeniu. De aceea sper că vom avea ocazia să uh, ne spunem părerea în legătură cu noua rezoluție, chiar dacă Comisia va ignora aceste lucruri. Poate într-o conferință ulterior. Vă mulțumesc foarte mult, Malcolm. Mi se pare foarte clar că orice s-ar întâmpla, uh, se pare că va trebui să continuăm să discutăm aceste probleme. Există o, un proiect de întrebare orală și o moțiune, o propunere de rezoluție. Uh, termenul pentru comentarii pentru acestea este 14 aprilie și o vom vota în Comisia Econ în data de 19 aprilie. Deci, trimiteți comentarii cât de repede posibil secretariatului pentru a ne putea organiza cât mai repede în acest termen foarte scurt. Și avem intenția să votăm uh, această măsură în prima plenară din luna mai. Așa încât am dorit ca poziția să fie foarte clară înainte de a se efectua schimbări regulamentului. Mulțumesc tuturor celor care au participat astăzi uh, pentru contribuțiile lor. Au fost trimise și contribuții în scris și pot să îi asigur pe cei prezenți că eurodeputații citesc aceste contribuții în scris și încearcă să ajungă la o abordare echilibrată. Îi mulțumesc lui Malcolm pentru prezență și peste câteva minute vom trece la punctul 5 de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc! Right, we will now move on to point... Stimați colegi, vom trece acum la punctul 5 de pe ordinea de zi. Deci, vă rog să continuați conversațiile particulare în afara acestei săli pentru ca doamna raportor să nu trebuiască să vorbească peste dumneavoastră repet ceea ce am spus mai devreme în ceea ce privește audierea pe care o avem miercuri după masă uh, cu lecțiile învățate din Grecia. În primul rând, întrebările se vor referi la un singur subiect, deci nu vor exista întrebări în mai multe părți și întrebările trebuie să fie sus, să fie prezentate în formatul de un minut, uh, în formatul asemănător cu audierile comisarilor, pentru a avea o scurtă discuție cu coordonatorii și administratorii prezenți. Nu este vorba de o audiere, de o întâlnire formală a coordonatorilor, ci doar o informare în legătură cu ultimele evoluții pentru a ne putea coordona puțin întrebările. Astfel trecem la gestionarea crizelor transfrontaliere în sectorul bancar, o discuție a proiectului de raport al doamnei Elisa Ferreira, raport legislativ. Îi dau așadar cuvântul Elisei Ferreira. Vă mulțumesc că voi vorbi în limba engleză. După primul, prima, primul schimb de opinie în legătură cu acest raport în 22 februarie, am lucrat destul de mult asupra consolidării opiniilor noastre și aș începe prin a uh, mulțumi Comisiei, reprezentanților industriei, supraveghetorilor, uh, mediului academic, politicienilor și raportorilor din umbră pentru contribuțiilor prezentate până acum. Sper că acestea se continue. De asemenea, uh, mulțumesc secretariatului pentru susținere, în special secretariatul Econ, și de asemenea aș dori să subliniez importanța audierii din 16 martie conferința comisiei și de asemenea conferința specială pe care am organizat-o în Lisabona în 26 martie. În acest proces este foarte interesant să înțelegem că nivelul înalt de consens, că se ajunge la un consens la nivel înalt în ciuda dificultății acestor probleme. Însă acest consens este construit pentru, pe necesitatea unui cadru uh, anticriză pentru sectorul bancar și stabilirea unor linii directoare largi. Pe aceste aspecte aș dori să subliniez că există o uh, opinie că trebuie să profităm de acest moment istoric, să revizuim și să verificăm noua arhitectură de supraveghere, în al doilea rând să consolidăm regulamentele în ceea ce privește îndatorarea capitalului, lichidității și, în al treilea rând, în ceea ce privește crearea unui cadru eficient de gestionare a crizelor. toate aceste fronturi evoluează și cred că Parlamentul are un rol istoric uh, să, să se asigure că măsurile vor fi corecte. Sper că raportul meu va contribui și va avea un uh, uh cuvânt de spus spre acest cadru global coerent. Avem intenția să creăm o propunere robustă, dar realistă, pentru a înregistra un consens larg. Acesta este spiritul activității noastre. În acest moment, uh, proiectul de raport este disponibil, așa încât nu vreau să intru în foarte multe detalii, însă pun accentul pe cele patru recomandări de bază. Prima recomandare stabilește o direcție ambițioasă pentru a crea o rezoluție comună în ceea ce privește uh, regimul de insolvabilitate din Uniunea Europeană. Acest regim este foarte complex și va lua mult timp, însă din acest motiv susținem o uh, metodologie de jos în sus pentru dezvoltarea acestei, acestui cadru european. Acest lucru înseamnă că trebuie să consolidăm pe calitățile supraveghetorilor, trebuie ca aceste atribuții să fie uh, intensificate pentru a include și reprezentanții ministrilor de finanțe. Uh, există și structura memorandumului de înțelegere din 2008, însă aceste lucruri trebuie să fie făcute sub conducerea noii autorități EBAN. EBA. Aici vom Uh, avea reguli comune, uh, legile de insolvabilitate unificate într-un regim unic, un supraveghetor unic pentru aprobarea unor uh, planuri de urgență, însă ideea se bazează pe felul de reac- tipul de reacție în caz de criză. Nu este vorba de aprobarea acestor planuri de urgență, ci și gestionarea în timp de criză. Pentru băncile sistemice uh, va fi vorba de Autoritatea Bancară Europeană, EBA. Uh, vor exista grupuri transfrontaliere de stabilitate pentru uh, băncile non-sistemice transfrontaliere un supraveghetor în interiorul colegiului, sub coordonarea EBA și în consultare cu grupurile de stabilitate, pentru băncile locale, supraveghetorul local. Intervenția acestor supraveghetori va trebui să fie bazată pe crearea unui uh, dashboard de risc, uh, care este un set de elemente calitative și cantitative care pot să ducă la un rating de supraveghere care poate să creeze un mecanism transparent în legătură cu care se poate decide o intervenție. Acest set de elemente va face parte din uh, lista de unelte de risc care să poate să aibă un rating de supraveghere și bineînțeles că supraveghetorii vor putea să intervină în mod articulat. Aceasta este însă o viziune pe termen lung și trebuie să începem prin a uh, răspunde uh, concentrărilor mari de risc uh, pe dimensiune și pe concentrare și, și pe interconectare. Acest lucru va implica într-o primă fază un grup mic de instituții sistemice care reprezintă mai mult de 70% din activele bancare europene, cu toate că acestea sunt în număr de 4, între 40 și 50. Este vorba de un grup restrâns de instituții profesioniste care pot să fie tratate separat pentru ca noi să uh, abordăm problemele reale în prima fază. Deci dacă luăm aceste bănci sistemice, aceasta este a doua recomandare, pentru ca intervenția să fie fezabilă, trebuie să începem să construim o, un drept bancar european pentru similar cu dreptul european al companiilor, care să fie adoptat în mod obligatoriu de toate băncile sistemice. Ar fi uh, un sistem uh, similar cu un regim 28 Este, vorba și de un colegiu de supraveghetori care beneficiază de un regim special. EBA va trebui să fie împuternicită să acționeze atunci când se ajunge la un indicator de risc și ar trebui să ajungem la definiția unei bănci și instrumentele care trebuie să fie folosite pentru a ști clar despre ce este vorba în cazul unei bănci sistemice. De asemenea și instituțiile care trebuie să fie menționate prin bordul pentru risc sistemic. Bineînțeles că aceste criterii trebuie să fie aprobate de către comisie, însă trebuie să fie uh, propuse de către Consiliul pentru Risc Sistemic se vorbește aici despre intervenții de finanțare, pentru că este inutil să avem capacitatea de intervenție, dar nu și fondurile necesare. Susținem un fond de stabilitate gestionat de către Consiliul de, pentru Risc Sistemic și care să fie ajustat. Propunem și crearea unui fond segregat și nu o taxă pentru a avea o disponibilitate imediată a acestui fond și pentru a avea o capacitate de reacție rapidă. Propunem ca în prima fază să există o separare de Direcția Generală ASIS, care are un scop separat care trebuie să fie păstrat. Aceste fonduri trebuie să fie utile și fondurile trebuie să fie gestionate sau aplicarea acestor fonduri trebuie aplicată prin linii, linii directoare pentru siguranță și aceste fonduri să nu fie puse uh, undeva unde nu vor fi folosite. Aceste fonduri trebuie să fie utile și investite în mod uh, sigur pentru a avea o lichiditate imediată dacă este nevoie. A patra recomandare ține de interesul nostru și decizia noastră de a propune evitarea unei birocrații excesive. Propunem așadar o alocare a competențelor pentru a susține aceste intervenții în interesul statelor membre, deci vrem să se creeze o unitate specială în autoritatea bancară care poate să fie utilizată în timp de criză. Însă, între timp, propunem să nu creăm o birocrație uh, suplimentară și o complicare a sistemului. Ca remarci finale, Trebuie să evităm un tsunami de noi reglementări care vor sufoca industria. Este adevărat că trebuie să ținem cont de acest lucru, însă, pe de altă parte, este adevărat că acum trebuie să acționăm. Propunerea Parlamentului trebuie să fie ambițioasă, însă trebuie să fim rezonabili să îndeplinim necesitățile și așteptările celor pe care îi reprezentăm. Când vorbim despre un fond de stabilitate, aceste necesități trebuie să fie calculate și distribuite pe o perioadă mai mare de timp. Cerem ca contribuțiile pentru acest fond de stabilitate să fie uh, calificate ca uh, rate de capital. Acest lucru poate să aibă loc pe o perioadă de timp și bineînțeles că această propunere va necesita un nivel suplimentar de definiții și consultări cu comitetul de la bază. Suntem conștienți de asemenea că uh, opțiunea pentru o abordare mai urgentate pentru anumite bănci uh, pune probleme, există probleme cu uh, înaintarea cu două viteze și trebuie să se asigure un uh, condiție care pentru toți. Însă cu toate acestea, această abordare trebuie să fie mai adecvată și fezabilă dacă este văzută ca un prim pas spre consolidarea unui cadru european. În ultimul rând, pentru a avea o eficiență mai mare a propunerilor Parlamentului. Coerența este esențială în aceste măsuri. Uh, acest raport, împreună cu rolul atribuit de către Parlament autorităților și aș sublinia raportul autorității bancare asupra Uh, care lucrează colegul nostru Gaio și uh, raportul domnului Presedo. Această activitate trebuie să fie consolidată pentru ca poziția Parlamentului să fie coerentă și solidă. În momentul actual, se pare că convergența este posibilă și conlucrăm pentru un fond de stabilitate. Element care uh, coincide cu propunerile colegilor mei. Pentru a încheia, aș dori ca propunerea actuală să atingă obiectivul final de a consolida uh, sistemul financiar european și uh, competitivitatea sa externă și în același timp să învățăm din, uh, din uh, greșelile trecutului, să evităm contagiunea economia reală și să apărăm interesele depozitarilor și contribuabililor. De, asemenea, de aceea vă mulțumesc și aștept contribuțiile dumneavoastră la acest raport. Mulțumesc, Elisa. Am găsit lista vorbitorilor, doamna Hübner. Thank you uh, very much, uh, Madam Chair. I would like to, to start by congratulating. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să o felicit pentru acest raport pe Elisa. Acest raport este unul foarte ambițios și foarte puternic. Sunt de acord cu majoritatea recomandărilor făcute de ea către comisie, dar uh, sunt unele chestiuni pe care aș dori să le ridic aici, uh, care fie nu au fost incluse în acest raport, fie, după părerea mea, pot juca un rol crucial în ceea ce privește succesul folosirii acestui mecanism în cazul crizelor transfrontaliere. În primul rând, sunt de părere că e nevoie să avem uh, o perioadă de reflexie privind uh, transferurile, transferurile la nivelul grupului. Um, într-o perioadă de criză se poate cere un transfer de active care reprezintă o operațiune pe, pe sens unic de, de active către, uh, către filiala principală, astfel încât uh, creditorii acum sunt mai bine protejați la nivelul sediului central decât la nivelul filialelor, ceea ce, după mine, perturbă concurența pe piața internă și, în același timp, nu respectă recomandarea 1.1 din raport unde se spune că obiectivul este îmbunătățirea poziției depozitarilor și garantarea tratamentului uh, egal la nivel transfrontalier, astfel încât nu știu dacă interesele țării gazdă sunt uh, acoperite aici în propunerea actuală, unde nevoia de, uh, de stabilirea unui mecanism de, de partajare uh, a sarcinilor în ceea ce privește riscurile nu este garantat. Mai există și riscul că în actuala propunere lichiditățile vor fi furnizate companiei mamă, iar costurile crizei uh, vor uh, cădea pe umerii uh, țărilor gazdă. În ceea ce privește băncile transfrontaliere în contextul acestui uh, acestei rezoluție și a falimentului, cred că este foarte important să avem un cadru integrat la nivel european pentru uh, cazurile de insolvență. Acest lucru se poate face prin intermediul armonizării, care, din câte am înțeles, este părerea exprimată în raport sau se poate face printr-o printr-un sistem european unic în, în care grupul este considerat o entitate unică, ceea ce înseamnă că toți creditorii grupului sunt pe picior de calitate la nivel pan-european. Al doilea comentariu se referă la diferența propusă în raport, diferența care se face între bănci transfrontaliere sistemice și non-sistemice. Am analizat uh, uh, toate avantajele și dezavantajele și am ajuns la concluzia că o astfel de diferențiere s-ar putea să aducă mai multe probleme și nu să le soluționeze, chiar dacă folosim criterii cantitative pentru a hotărâ care sunt băncile sistemice și care sunt cele non-sistemice, până la urmă uh, acest proces este mm, arbitrar. Ce am învățat din uh, criza economică actuală, băncile considerate sistemice sau non-sistemice au sfârșit până la urmă în categoria sistemice și au avut nevoie de pachete de salvare. Pe de altă parte, dacă oferim, dacă avem, dacă avem acest uh, număr de bănci limitat, dacă le etichetăm sistemice, atunci dăm impresia că uh, acest lucru este important pentru sistemul financiar și orice s-ar întâmpla, autoritățile sau fondul pentru soluționarea situațiilor de criză le va salva. Iar în acest context, acestea vor avea un avantaj concurențial față de alte bănci. Deci cred că, până la urmă, nu vom scăpa de sindromul, sindromul too big to fail, uh, o, o bancă uh, prea puternică pentru a eșua sau uh, și în acest caz trebuie să aplicăm acest regim tuturor băncilor transfrontaliere, fie prin um, filiale, fie prin băncile fice. Criza economică a confirmat această tendință naturală de a privilegia anumite Uh, părți ale băncii, anumite filiale în anumite state membre, ceea ce se opune principiilor fundamentale, principiului fundamental al tratamentului egal al tuturor depozitarilor și creditorilor, indiferent de statul membru unde își desfășoară activitatea. Concluzia este că Colegiul um, Organismelor de Supraveghere trebuie să fie implicat în mod activ în uh, întregul proces de gestionare a crizei în grupul transfrontalier pentru a putea evita problemele ce ar putea apărea. Era aici, cred că ar uh, trebui să avem aceeași abordare pentru toate băncile, fie că sunt sistemice sau nu. Acum privim către viitor și ne întrebăm ce putem uh, schimba. Cred că ar trebui în egală măsură să ne gândim la modul în care funcționau băncile înainte de uh, înainte de criza financiară și economică. Iar um, raportul, ultimul raport al OCDE este foarte interesant din acest punct de vedere, fiindcă această organizație propune o întoarcere la fostul sistem de trecere de la modelul bancar universal la modelul de companie holding cu um, sisteme de protecție între diferitele părți ale băncii și aici avem foarte multe elemente care trebuie luate în considerare în ceea ce privește consumatorii și în ceea ce privește sistemul bancar. Iar în acest fel toate, ba- toate tranzacțiile bancare sunt permise, dar fiecare uh, zonă de, afa- de afacere a băncii are capitalul propriu și, uh, și este guvernată Uh, separat de celelalte. Aici, când ne, ne gândim și la planurile de urgență, probabil a, înseamnă că fiecare zonă de afaceri a băncii ar trebui să să-și, să-și facă propriul testament în viață, acest living will, care trebuie să fie aplicat independent de celelalte. Bineînțeles, acesta trebuie să fie explicat în amănunte, dar aici ar putea fi integrate foarte multe proiecte ambițioase. Rezultatul este că problemele ar, nu, s-ar, nu s-ar uh, răspândi în, toată, în tot sistemul bancar, deci riscul de, uh, de, de contagiere, de infectare a sistemului bancar ar fi redus. Cred că acest drum uh, trebuie cel puțin explorat. Conchid prin a spune că a fost o plăcere să lucrez cu Eliza în calitate de raportor din umbră și Sper că vom rezolva provocările care ne confruntăm uh, în același fel, iar cu provocarea principală este de a aplica un sistem uh, de gestionare a crizei care să nu afecteze, care să nu uh, afecteze negativ sistemul bancar. Mulțumesc foarte mult. Kay, ai cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Mă bucur întotdeauna să urmez după doamna Hübner pentru că exprimă foarte multe din ideile mele și eu doresc să-i mulțumesc Elizei pentru, uh, pentru acest document, pentru activitatea sa și înțeleg pentru că pentru băncile mai mici în Europa, acest sistem funcționează foarte bine în principiu, chiar dacă uh, eu cred că armonizarea legislației de insolvență sună ca un proces ușor, dar până la urmă va fi un teren minat, într-adevăr. Aș dori totuși să mă concentrez asupra actorilor uh, globali mai mari, ale căror activități sunt prin definiție transfrontaliere. Nu înțeleg exact cum pot să intre ei în acest sistem, mai ales uh, în prima instanță. Nu înțeleg exact cum Uh, autoritatea bancară europeană va reuși să aibă destul personal pentru a efectua toate aceste sarcini în mod eficient, dat fiind că una dintre cele mai mari bănci în timpul crizei avea 60 de organisme de supraveghere la nivelul activității zilnice. Iată, acest lucru înseamnă un număr foarte mare de personal necesar. Uh, Același lucru este valabil în momentul în care avem o, o bancă globală. Cum uh, uh interacționează o rezoluție europeană cu organismele de reglementare mondiale, cum ar fi cei americani sau asiatici, în momentul în care Colegiul uh, Supraveghetorilor uh, declară uh, că este necesară o procedură de insolvență la nivel european, nu înțeleg exact cum se manifestă interacțiunea la nivel mondial în momentul în care avem o expunere semnificativă la nivel european și în alte piețe mondiale. Acest uh, too big to fail, too big to, fail, to, to rescue, uh, acest concept nu este acoperit aici. Fondul pentru soluționarea uh, situațiilor de criză, oricât de eficient ar fi, nu poate să salveze un jucător mare. Iar aici cred că trebuie să fie incluse și alte măsuri uh, care au fost uh, prezentate uh, astăzi. Uh, Paul Tucker, de pildă, a sugerat să avem un proces uh, de uh, debt to, debt to equity spots și uh, Înțeleg că una dintre, unul dintre organismele de reglementare americane propune ca băncile să, uh, să prezinte un document pe 10 ani care să reprezinte 10% din pasivele sale. Astfel uh, am reușit ca uh, cei care sunt afectați mai întâi să fie creditorii și nu contribuabilii și astfel nu am reușit să mai salvăm astfel de, de jucători. Cum uh, forțăm, cum obligăm o bancă europeană să participe la un astfel de sistem și să nu-și schimbe pur și simplu jurisdicția? Realitatea, așa cum a spus doamna Hübner, este că o filială europeană care este reglementată aici nu nu permite unui mecanism să oprească fluxul de capital către filiala, către compania mamă în momentul în care ne confruntăm cu o criză. Am văzut ce s-a întâmplat cu Lehman Brothers, chiar dacă uh, filiala europeană era reglementată, nu a, nu a preîntâmiat acest lucru fluxul de, capi, de capital care a părăsit Europa la câteva ore după ce s-a declarat uh, insolvența. Cred că aici este o, Aici se pune o problemă foarte importantă în ceea ce privește jucătorii mari și nu înțeleg cum propunerile făcute ar putea reuși să, să răspundă uh, riscurilor sistemice aduse de acești jucători mari aici, la nivel european sau în alte părți ale lumii. Dar uh, pe termen mediu pentru, pentru firmele mijlocii, această propunere este foarte bună. Uh, Sven, ai cuvântul. Aș dori și eu să mă alătur felicitărilor exprim, exprimate, felicitărilor călduroase exprimate Elizei pentru activitatea sa și sunt de acord cu mare parte a raportului și linia principală a acestuia, nu vreau să mă repet aici, mai ales când vine vorba de chestiuni de, de, legate de filiale uh, Cred că s-a pus punctul pe ei în ceea ce privește problemele de definire a băncilor sistemice, non-sistemice și modul de um, a face acest lucru. Aici ai teme foarte bune de gândire. În primul rând, aș dori să ridic trei chestiuni asupra cărora aș dori să, să lucrez în continuare cu Eliza și cu ceilalți raportori din umbră. Uh, în primul rând este vorba despre faptul că în acest document nu reiese foarte limpede, nu este subliniat destul faptul că am dori ca creditorii să plătească o mai mare parte a cotei decât uh, a fost vorba în uh, țările în care s-au desfășurat operațiuni de salvare ale băncilor. Acest lucru se regăsește în, la, în raport, într-adevăr, dar nu este destul de subliniat și nu se manifestă destul de limpede în ce măsură creditorii ar trebui să fie făcuți răspunzători. Iar uh, înainte de, așa să înainte de mobilizarea fondului, uh, este o chestiune foarte importantă. În al doilea rând, o chestiune la fel de importantă o reprezintă următoarea. Ați vorbit despre raportul OCDE-ului și de uh, discursul acestui narrow banking, limitarea la nivelul instituțiilor bancare. Ce am învățat în, din această criză? Există acestui pericol al um, conceptului too big to fail, dar și faptul că uh, există o influență a marilor bănci în ceea ce vește uh, uh, politica. Asta depinde de la o țară la alta, bineînțeles, dar mai sunt și probleme de, de dimensiune. Întrebarea este uh, care trebuie să fie dimensiunile băncilor. Iar de aici întrebarea care se naște este dacă acest regim uh, al intervențiilor în situații de criză ar putea să fie de ajutor în momentul în care se încurajează băncile mai mici și competitivitatea pieții de, spre deosebire de băncile mai mari și sistemice care reprezintă jucători influenți la nivel politic. Aici este vorba și de stabilirea cotizației la fond și acest lucru trebuie să fie stabilit în mod progresiv și el. Această chestiune a dimensiunii trebuie să fie rediscutată în momentul în care vom vorbi despre În momentul în care vorbim despre reforma CAD4 și în momentul în care vorbim despre proiectarea acestui fond care se propune aici, iar în ultimul rând există și întrebarea în ce măsură politica de concurență ar putea să joace un rol mai puternic, iar în cadrul discuției cu partenerii noștri americani Aici propunerile făcute sunt legate de activitatea noastră, cel puțin acesta este punctul meu de vedere. Și nu în ultimul rând aș dori să vorbesc despre băncile sistemice și dacă am putea să includem în această categorie și fondurile semnificative foarte mari. Am văzut că aici, în raportul ESMA, s-a făcut referire la un fond european, la acest fond european, astfel încât uh, ar trebui să discutăm mai amănunțit legătura care ar putea să se facă cu raportul de față. Mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare să lucrez în continuare uh, privind, să mă ocup în continuare de această chestiune foarte importantă. Mulțumesc, o să citesc lista vorbitorilor uh, pentru a vă putea adăuga numele dacă doriți. Peter Skinner, Antolin Sanchez Prezedo, Jürgen Klut and myself. Any, anybody else? Mai dorește altcineva să se înscrie pe listă? Nu, în regulă. Atunci, Vicky, ai cuvântul. Um, thank you. My, my questions... Mulțumesc. Întrebarea mea se referă la ce se poate face înaintea falimentului pentru ca acesta să fie mai puțin probabil. Uh, vreau să felicit raportorul pentru munca depusă și pentru uh, menționarea multor subiecte importante pe care le-am discutat în ultimele luni. La primele comentarii, primele puncte, aveți o listă de obiective foarte bune. Vreau să mă asigur că uh, pornim cu aceste obiective. De ce avem nevoie de un uh, sistem financiar mai întâi? Pentru că avem nevoie de acces la capital și pentru că trebuie să putem să reducem riscurile și asta fac băncile practic. Uh, îi ajută pe oameni să acceseze capitalul și uh, să-și poată dezvolta activitățile. Pe lista dumneavoastră, un lucru pe care l-aș mai adăuga este asigurarea tratamentului egal între creditorii în Uniunea Europeană. Ce este clar este că într-un în cadrul unui grup de creditori care în mod tradițional uh, sunt similari, există totuși și creditori uh, dif, uh, diferiți. Există, de exemplu, acei creditori fagi și cred că dacă ne uităm la modul în care sunt tratate diferitele categorii de uh, creditori, Uh, trebuie să vedem ce riscuri vrem să reducem, adică pe cine vrem să ajutăm și cine ar trebui să-și uh, asume uh, riscuri. Deci nu cred că bondurile ar trebui să aibă o garanție de stat, ar trebui să se asume un risc pe el. Vorbiți despre armonizarea legilor insolvenței și, într-adevăr, este mare nevoie să se armonizeze legile privind insolvența ci doamna Hubner a spus foarte bine ce a spus în legătură cu transferurile de bani care se produc înainte, imediat înainte de falimentul unei bănci și asta e o mare dificultate din punct de vedere transfrontalier. Poate am putea să ne uităm la lucruri cum ar fi perioadele de preferință, de exemplu, dacă o companie a intrat în faliment, să poți verifica ce plăți s-au făcut în ultima perioadă și să vezi care poate au fost, uh, care n-au fost în regulă și care au fost uh, incorrecte. În ce privește tabelul de risc, aș spune că e o listă foarte bună despre ce riscuri trebuie monitorizate, dar uh, sunt riscuri pe care orice autoritate de reglementare bună ar trebui să le monitorizeze oricum. Poate ar trebui să fie un fel de sistem de uh, uh, semafor, deși asta e o suprasimplificare, în sensul că dacă uh, s-a aprins culoarea roșie într-o zonă, asta înseamnă că ai mers prea devreme. Asta mi se pare uh, Asta mi se par câteva dintre cele mai importante chestiuni. În ce privește cerințele, directiva privind uh, cerințele de capital, m-am uitat la secțiunea 1.6, acolo unde vorbim despre uh, nevoia de a da autorităților de reglementare putere adiționale. Aceste autorități au nevoie de putere adiționale, însă uh, paragraful 1.6 se referă la orice încălcare a directivei privind cerințele de capital. Și mă întreb dacă, uh, dând această listă lungă, n-ar duce la și mai multă incertitudine, pentru că nu vrem să introducem control public pentru orice încălcare minoră într-o anumită zonă. Deci trebuie să vedem dacă acest sistem ar putea funcționa și la nivel global. Deci cred că avem o problemă cu modul în care cerința privind uh, directiva prin cerințele de capital este uh, armonizată, transpusă și Uh, dacă diferite organizații de supraveghere din diferite țări europene au puteri diferite de supraveghere asupra acest, acele, uneia și aceleași bănci globale, asta ar putea duce la probleme. Mulțumesc, Astrid. Da, mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea și eu, la rândul meu, să o felicit mai întâi pe doamna Ferreira pentru activitatea sa care constituie o excelentă bază, un excelent punct de plecare. Dar aș vrea, de asemenea, la rândul meu, să invoc câteva puncte care merită să fie aprofundate. Țara mea, Luxemburgul, a fost lovită din plin de criza financiară din 2008, falimentele băncilor islandeze, salvarea băncilor Dexia, Fortis, sunt toate acestea cazuri care au fost tratate uh, în regim de urgență, la nivel transfrontalier, dar uh, cred că trebuie să tragem anumite învățăminte din această situație. În primul rând, uh, trebuie să evoluăm către o mai mare armonizare și să oferim un cadru european de rezolvare a crizelor bancare Cred că suntem cu toții de acord cu asta. În mod concret, trebuie mai ales să ne asigurăm că băncile mamă și filialele și sucursalele grupurilor bancare vor fi tratate pe picior de egalitate. Ce înseamnă asta? Ce vrea să spun acest lucru? La ora actuală, și criza din 2008 a demonstrat acest lucru cu prisosință, banca mamă care se confruntă cu probleme, cu tensiuni, acționează ca o veritabilă pompă, ca un veritabil aspirator, uh, încercând să tragă înapoi uh, cât mai multe lichidități posibil din filialele pe care le are. Le are. E un fenomen aproape inevitabil, dar dacă un faliment se produce în grup, și s-a întâmplat, și din nefericire nu putem exclude ca acest lucru să se mai repete în viitor. Filiale și sucursale dispar pur și simplu pentru uh, creditori. Numai creditorii băncii mamă mai pot spera să mai recupereze măcar o parte din uh, creditele lor, pe când cei care au dat bani filialelor nu mai au pe cine să execute. Asta e o uh, o situație de discriminare și o, o situație profund nedreaptă. Acest lucru a fost deja spus aici de colega noastră, doamna Hubner, și uh, din moment ce doamna Ferrera recomandă un tratament egal al depunătorilor în statele membre, de asemenea, cred că trebuie să precizăm mai bine și să cerem un cadru juridic european în cazurile de insolvabilitate a băncilor, un cadru care să considere, să uh, trateze grupul bancar în ansamblul său, în sensul că va pune pe picior de egalitate uh, băncile mamă, dar și filialele și sucursalele acestea. Um, după părerea mea, acest lucru este un punct esențial și sunt uh, dornică să aflu ce cred colegii despre acest lucru. De asemenea, e nevoie de o armonizare completă la nivel european pentru a introduce un al 28-lea regim care să se substituie legislației naționale în ce privește falimentul. Eu nu am uh, un răspuns uh, gata făcut. Ambele sisteme mi se par utilizabile, dar întrebarea este cum să reacționezi în această chestiune. Apoi, în ce privește băncile sistemice, noțiunea de bănci sistemice care a fost invocată de alți colegi, eu aș vrea să spun următorul lucru. Ca și doamna Übner, de asemenea, uh, trebuie făcută o distinție uh, trebuie făcută o distinție între o bancă sistemică și una non-sistemică? Mie înțeleg că unii pot considera că distinția ar fi utilă, dar ar fi dificil de realizat această distinție, pe baza căror criterii obiective. Uh, toate aceste lucruri nu sunt simple. Dacă vom merge în această direcție, vom avea o reglementare pentru băncile sistemice pe de-o parte și o altă reglementare care s-ar aplica băncilor cu activități transfrontaliere. Sincer, eu nu cred că aceasta este calea de urmat și de altfel aproape toate băncile au o importanță sistemică Așadar, mai degrabă, privilegierea unui cadru european ar fi, utilizarea unui cadru european în ce privește aceste bănci ar fi mai înțelept și mai simplu. În fine, un ultim uh, lucru în legătură cu procedurile de insolvabilitate sau de lichidare a instituțiilor financiare. Raportul doamnei Ferrera cere ca să se creeze în sânul autorității bancare europene o unitate specifică care să se ocupe de acest lucru. Eu mă întreb dacă aceasta e abordarea potrivită. Falimentul unei bănci este de asemenea și uh, rezultatul unei proaste aprecierea a supervizorului. Am văzut deja acest lucru cu ocazia audierii domnului Constanție. Așadar, trebuie să le dăm acel, tocmai celor care au dat greș, ca să spun așa, puterea de a controla uh, lichidarea. Mă îndoiesc de acest lucru și mi se pare că ar fi mai rezonabil, poate, să creăm un organism independent sau un administrator care va rămâne să fie desemnat. Pentru a evita conflicte de interese sau suspiciuni, doresc să mă opresc aici, doamna președinte, și vă mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult, doamna Pervanș Beres. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc Elizei Ferreira pentru că s-a ocupat de un subiect foarte important și cred că este util faptul că în Parlamentul European, în momentul în care ne ocupăm de atâtea aspecte care au fost menționate în uh, preambul și anume pachetul supervizare, avem acum și următorul nivel al reglementării și abordăm acest al treilea capitol care a fost atât de clar identificat de domnul Jacques de la Rozier pe vremea când era uh, responsabilul desemnat de domnul Barroso uh, spre a reflecta asupra acestui pachet de supervizare financiară. Dacă vrem ca sistemul să funcționeze bine, trebuie să știm ce se întâmplă în caz de criză. Așadar, sistemul, ansamblul dispozitivului trebuie să se concentreze pe eventualitatea unei crize, dar el va putea funcționa și în mod cotidian bine dacă știm ce se întâmplă uh, în timpul unei crize. Eu consider că este foarte util că Parlamentul European, fără să mai aștepte propunerile Comisiei, intră în această dezbatere. Și lucrurile sunt atât de legate unele de altele, încât eu am următoarea preocupare. Când ne uităm la abordarea Comisiei, vedem că aceasta e oarecum verticală, o abordare verticală. Deci se ia o idee, una pe zi, ca să spunem așa, ne uităm cum funcționează și încercăm să o facem să uh, existe. Dar până la urmă trebuie să se angajeze și o discuție. Băncile, evident, nu iubesc foarte tare o propunere care să le crească cerințele de capital propriu. Dacă nu vor asta, foarte bine. Atunci să accepte să contribuie la un fond de stabilitate sau de rezolvarea uh, crizelor în care vor intra la un moment dat. Și această discuție nu are loc pe nicăieri. Asta este o mare preocupare pentru mine. Se spune că în cadrul G20 se tot discută, dar sigur nu cred că G20-ul se ocupă de ce se întâmplă realmente la noi. Se trag niște concluzii acolo, fiecare se întoarce acasă, nimeni nu mai face un follow-up și poți să faci un, un viraj de 180 de grade față de ce ai spus acolo la G20 fără ca să, nimeni să-și dea seama de asta. Și realmente noi aici în Parlament discutăm uh, asupra acestei rezoluții privind modul de rezolvare a crizei și trebuie să reușim să identificăm faptul că lucrurile au o legătură între ele. Deci ori băncile acceptă să-și întărească considerabil reglementarea, reglementările și în acest fel, atunci când va mai apărea o criză, ele o să fie mai puțin expuse și vom avea mai puține motive să le cerem să contribuie la niște fonduri de salvare, de refacere sau nu vor să-și uh, crească uh, fondurile proprii, pentru că se tem că în felul acesta vor pierde avantajul competitiv față de americani și asta uh, ar reprezenta un risc pentru o economie cum este economia europeană și atunci trebuie să intre în discuția privind crearea unui fond de salvare economică ca atare. Asta e primul comentariu pe care vreau să-l fac. În al doilea rând, vreau să reiau un comentariu făcut de câțiva colegi pe care, și o opinie pe care o împărtășesc și eu. Ce înseamnă o bancă sistemică? Cred că la un moment dat doamna Angela Merkel uh, a lansat acest termen și mi se pare că este o idee care vine Uh, din, dintr-o listă de criterii creată de Banca Centrală Europeană chiar înainte de uh, declanșarea crizei. Era vorba de vreo 40 de bănci de importanță critică. Dar, critica, uh, dar criza a arătat că problema nu venea numai de la aceste 40 de bănci și cazul islandez trebuie privit de foarte aproape. Cazul islandez, dar și cazul irlandez, ambele, ne arată că un proces care se declanșează într-o țară poate duce la panică și mișcări de capital uh, transfrontalier, care are legătură cu structura aceasta transfrontalieră și care cere după aceea soluții transfrontaliere, soluții europene. Deci ce ne interesează este nu atât să știm dacă banca care este sursa acestei crize, e activă în 15 țări sau mai știu unde și dacă are un sistem de criză, de managementul crizei, important este efectul pe care ea îl provoacă pe toată piața internă europeană și în acest punct uh, intervine uh, distinția asupra care am întreb sistemic, non-sistemic. În al doilea rând, în ce privește uh, tabelul de risc, eu cred că avem nevoie de un instrument mai radical pe care să-l dezvoltăm și sper că raportoarea noastră va putea să împingă puțin uh, lucrurile în elaborarea și armonizarea criteriilor de coerență și comparabilitate. Pentru că vorbim aici de acele teste de stres, cel mai bun mijloc de prevenire a crizei asta, dacă ai încredere în conceptul de test de stres, este tocmai acesta decât să ai un tabel uh, cu expunerile de risc, să ai un test de stres, de să testezi pur și simplu capacitatea unei bănci de a face față unei sau altei uh, eventualități. În ce privește nevoia de armonizare în domeniul uh, insolvenței, falimentului, aici cred că există un consens larg, însă știm cu toții că sarcina nu va fi ușoară. Și două ultime comentarii. Prima este că din nou în acest, uh, în acest puzzle pe care îl avem uh, în fața noastră, uh, arbitrajele nu sunt încă clare. Eu, în calitate de raportor pentru Comisia Temporară Crisis, cred că ar trebui să avem un obiectiv global, să nu uităm obiectivul global care este de a asigura finanțarea economiei europene la nivel internațional și uh, în uh, propuneri uh, care sunt oarecum în concurență, există fondul de stabilitate la care ar trebui să contribuie marile bănci, dar în paralel există și ideea garantării sistemelor de depozit. Și cred că asta mi se pare important. Mi se pare important să facem ambele lucruri în paralel să, trebuie să vedem dacă nu cumva băncile vor spune nu putem să le facem pe amândouă. Dar eu cred că minimul uh, pe care ni l-a arătat criza, minimul de nevoie este armonizarea definiției europene a unui sistem de garantare. Și vă uh, semnalez, doamnă raportor, de altfel, doamnă președinte, iertați-mă, vă semnalez că, deși avem la nivel european o creștere în ultimul an a, ca, a pragului de garantare a depozitelor bancare, i-am cerut Comisiei să vină cu o propunere concretă ca să vedem cum putem uh, concepe o armonizare a acestor fonduri de garantare a depozitelor bancare. Mi se pare foarte important să împingem de la spate Comisia să vină mai repede cu astfel de propunere. Și o ultimă reflexie, începește finanțarea fondului de stabilitate, cred că este absolut esențial să ne asigurăm că acesta nu defavorizează băncile de depozit, băncile de economii, așadar și că uh, el să nu se refere decât la activitățile de risc, la acele activități care sunt cele mai susceptibile să cauzeze aceste riscuri sistemice transfrontaliere și, în fine, uh, uh, problema uh, remun- remunerărilor uh, mi se părea de asemenea una privilegiată și problema registrului de uh, trading. Doamna președinte, mulțumesc. Acum, Peter. Mulțumesc uh, Elisei pentru un raport excelent și pentru un efort care, sunt sigur, va clarifica toate aceste aspecte. Este clar că avem nevoie de acest raport și el mi se pare că se află în mâini bune. Evident, puteți vedea deja că diversi colegi încearcă să vă tragă, să zicem așa, în diverse direcții, însă e foarte important ce s-a spus, mi s-a părut foarte important ce a spus Pervan și în legătură cu abordarea bazată pe risc și cred că e o abordare pe care ar trebui să o adoptăm, fiindcă modelele de afaceri diferă în sistemul bancar, în asigurări și în alte domenii care rulează uh, sume atât de mari. Există o teamă că vom uh, lua măsuri foarte rapide, fără să ne gândim foarte clar ce ar trebui să facă acest fond de stabilitate. Deci mie mi se pare că trebuie să ne gândim foarte bine la cum vrem să funcționeze acesta, însă înțelegem că concentrarea va fi pe sistemul bancar și de asemenea calendarul pe care ne l-ai dat, Lisa, este absolut corect. Ar trebui să avem o propunere de la Comisie până la sfârșitul lui 2011 și să lucrăm pe ea în Parlament din acel moment. Uh, e clar că n-ar trebui să uh, tragem concluzia că deja am ajuns la niște idei Uh, care pot fi puse în practică imediat. Cred mai degrabă că suntem la un punct excelent de pornire pentru o dezbatere care trebuie să aibă loc. Am următoarea întrebare. Sigur, ne concentrăm pe sistemul bancar. Știm că sistemul bancar a fost cauza multor probleme, dar și asigurările și piețele de capital au fost menționate de domnul Gilgold. Ele au suferit efecte similare ale crizei. Însă, cauzele și efectele au fost diferite. Cred că am văzut foarte clar că uh, Um, sistemul bancar a creat mari probleme piețelor de capital și de asigurări. Deci trebuie să diferențiem în abordarea noastră uh, când vorbim despre un fond general, ați menționat uh, conceptul de fond general, să spunem că vorbim de partea cea mai sistemică a acestei industrii financiare. Parlamentul trebuie să discute de asemenea și greutatea pe care o dăm raportului Ferreira, dat fiind calendarul pe care îl stabilește, fiindcă atunci când vorbim despre uh, EBA, ESMA și EOPA, cele trei autorități, care vor apărea destul de rapid, avem un orizont de timp care stabilește nevoia de a ne gândi în cadrul acestor raporturi la aceste uh, concepte. Eu aș păstra calendarul propus de dumneavoastră, doamnă Ferreira, ca să avem o discuție reală în Parlament, nu doar una formală. Și dacă acceptăm acest lucru, aș sugera ca orice discuții privind o rezoluție generală să ducă la uh, abandonarea oricăror amendamente care ne uh, leagă pe noi, legislativ vorbind, de EBA, ESMA și... Cred că e foarte important să stabilim această, directiv, această direcție. E important să uh, dăm dovadă de responsabilitate, pentru că vom avea din nou uh, probleme legate de acest concept al hazardului moral uh, Uh, oamenii văd deja că unele bănci uh, au redevenit arogante și că au întotdeauna o bază oferită de capitalul altor bănci. Asta nu e un lucru foarte bun și ar trebui să fim cu toții atenți la asta. Cred așadar că această uh, taxă ex ante, nu știu dacă era o, vorba de o taxă, trebuie să exclăm acest lucru. Uh, Începește instituțiile sistemice, Bun, americanii au un uh, mare interes în această chestiune. Ce este sistem, riscul sistemic? Uh, e ceva pe care îl poți măsura numai în legătură cu trecutul și nu cu viitorul. Pentru că uh, vorbim despre ce vorbim? Despre bănci riscante din punct de vedere sistemic sau despre bănci transfrontaliere? Sigur, am avut situația din Islanda, dar am avut și situația băncilor germane, land, așa numitele Landesbank, băncile landurilor, landurilor germane sau Northern Rock uh, din uh, Marea Britanie, bănci care nu erau implicate uh, în activități transfrontaliere, dar al căror, ale căror probleme au creat la rândul lor mari probleme sistemelor bancare din țările respective. Deci să nu uităm acest lucru înainte să ne grăbim și să ne legăm de o anumită poziție și de o anumită rezoluție. De asemenea, cred că există deja bănci care au subsidiare în uh, toată Europa și care fac afaceri fără să aibă suficient capital în acele țări și care se bazează pe uh, propriul lor capital din țara de origine, fără teste la nivel local, fără, fără să se încerce să vadă ce se poate întâmpla la nivel local. Asta mi se pare foarte important, să nu ignorăm această problemă. E o chestiune care trebuie rezolvată și, de asemenea, cred că dacă reușim să obținem un echilibru, uh, privește responsabilitatea sectorului și dacă exprimăm foarte clar faptul că aceste fonduri sunt disponibile doar pentru o perioadă scurtă, mergem în direcția corectă. Mulțumesc, Peter Antonin. Eu quisiera, în primul rând, también felicit. Vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să o felicit pe doamna raportor, pentru că mi se pare că a fost un proiect, este un proiect de raport bine susținut. Este bine să discutăm aceste probleme. Avem o reglementare de supraveghere și răspunsul la criză. Este foarte clar că nu putem să folosim autoreglementarea și să ne fragmentăm abordarea. Avem nevoie de un mecanism pentru criză. Susțin ceea ce a spus una raportoare avem nevoie de un uh, răspuns cadru la criză, atunci când ne uităm la felul cum respectăm investitorii, deponenții și contribuabilii. Atunci când unii puțini profită de sistem și alții uh, plătesc. Trebuie să uh, fie cunoscută responsabilitatea fiecăruia din aceste grupuri. Pentru acest lucru este nevoie de un cadru, este nevoie să avem planuri de siguranță și când le, acestea vor fi declanșate, de asemenea și teste de stres, în acord cu opinia raportoarei. Există bănci sistemice, există bănci sistemice și riscuri sistemice. Va trebui să putem identifica aceste bănci. Noi vrem să identificăm băncile sistemice și trebuie să facem acest lucru pe baza unei metode multilaterale. Asta se face la G20. Nu, nu renunțăm la perspectiva europeană, Însă, în cadrul sistemic, vom putea să avem o dimensiune europeană. Acest lucru nu este incompatibil cu multilateralismul. Trebuie să fim prudenți și să evităm inițiative unilaterale care ar fi premature. Ne trebuie acum, avem nevoie acum să reacționăm la nivel multilateral pentru a lucra pe dimensiunea europeană. Trebuie să lucrăm pe două planuri, ceea ce face raportoarea. Vorbim aici și de fondul de stabilitate financiară. Este uh, același lucru ca un fond de garantare a depunerilor. Deseori, fondurile garantează depunerilor, depunerile și nu permit restructurarea sistemelor restructurarea unei bănci depinde de mai mult decât de returnarea fondurilor către deponenți. Atunci când avem bănci de depunere și bănci de investiții, apare faptul că investitorii nu sunt protejați suficient. Din acest motiv trebuie să se recurgă la diverse mecanisme de protecție și este nevoie de un sistem de garanție pentru investitori. Acest sistem ar fi util pentru a evita să se folosească de fiecare dată în caz de criză garanția publică. Așadar, trebuie să evităm ca sistemul european să conțină mai multe niveluri. Nu trebuie să amestecăm rolurile. Trebuie să vorbim despre lichidități într-un caz, însă avem nevoie de criterii echivalente, chiar dacă situațiile uh, nu sunt asemănătoare. Mulțumesc, Jorgen Clut. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să revin asupra a ceea ce a spus doamna Hübner, care a menționat eh, raportul OCDE. Și eu am citit acest raport și mi s-a părut foarte interesant. În special în ceea, ce se spune în legătură cu cauzele crizei. OCDE-ul ține de eh, vrea ca băncile de investiții și de depunere să fie păstrate separate. Băncile care nu au fost implicate în uh, investiții au supraviețuit destul de bine crizei. Însă trebuie să ținem cont de motivele din care au determinat criza. OCDE-ul este un organism destul de important și trebuie să ținem cont de opinia acestuia. Cred că restrângerea dimensiunii unei instituții este vizată aici. Eh, problema responsabilității juridice eh, este diferită. Aceste două tipuri de operațiuni bancare, de investiții și de depunere, nu uh, sunt asemănătoare și de aceea trebuie să privim relevanța sistemică a fiecăreia. Aș dori că să se țină cont și de acest aspect în raport. Vă mulțumesc. Mulțumesc și Silvi. Mulțumesc, doamna președinte. Îmi cer scuze pentru întârziere. Aș dori să fac doar o remarcă în nume propriu și în numele lui Ole Schmidt. În ceea ce privește riscul personal, riscul sistemic. Am, ne-am pus deja această întrebare la crearea Comitetului European pentru Riscul Sistemic și am ajuns la concluzia că este imposibil de definit precis riscul sistemic. Pentru că dacă uităm ceva, se creează o lacună în legislație care ar fi extrem de periculoasă. De aceea trebuie să fim prudenți. În numele colegului Schmidt, care nu poate să participe astăzi, domnul Schmidt uh, împărtășește Uh, preocupările în ceea ce privește diferențierea. Cred că același regim trebuie să se aplice la nivel transfrontalier. Abordarea este de a cere Comisiei să trimită Parlamentului înainte de sfârșitul 2011 un cadru pentru gestionarea crizei și un corpus de un minim de reguli comune. Trebuie de asemenea să examinăm cum în comun regulile de insolvabilitate. De asemenea, este important să nu plătească contribuabilul și vedem aici ceea ce a introdus Suedia. Și aici voi transmite în particular doamnei Ferreira detaliile. Am văzut în am avut o audiere la Comisia Criză Uh, în legătură cu situația din Suedia, pentru că această țară a reușit să iasă uh, dintr-o situație destul de gravă în anii 90. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Cred că acestea au fost toate intervențiile în afară de mine. Deci, ca și ceilalți, salut uh, raportul Elisei. Știu că odată ce începem să examinăm acest, acest domeniu, apar mai multe întrebări decât răspunsuri. Și am vorbit uh, pe lung uh, la consultările cu Comisia în legătură cu insolvabilitatea. Însă cred, cred că dilema cu care ne confruntăm este că trebuie să privim în viitor cu ambiție, însă în același timp căutăm o uh, soluție rapidă, chiar până la sfârșitul anului viitor. De aceea trebuie să încercăm să găsim un echilibru. Dacă ne gândim la transferul între grupuri și tratamentele corecte, am uh, parcurs acest uh, drum și cu pachetul Insolvabilitate 2. Am uh, susținut acolo posibilitatea acestor planuri B în caz de uh, eșec. pentru a avea o distribuire corectă în timp a activelor în cazul uh, unui faliment sau situației de insolvabilitate. Era vorba de o problemă mai uh, complexă, cum ar fi planificarea impozitelor pe moșteniri. Uneori trebuie să guvernezi tipul, un tipul de transferuri care continuă încă în, moment, în momentul în care situația este bună. Probabil este bine să avem un regim 28 pentru bănci, pentru că altfel uh, încercăm să facem mai mult decât putem, încercând să influențăm dreptul companiilor. Însă, pe termen lung, mi se pare ridicol să așteptăm să avem o piață internă unică și să nu avem niciun mecanism Uh, corect pentru insolvabilitatea transfrontalieră. Este o legătură, o verigă lipsă care trebuie să fie introdusă și în, prin acest raport facem câțiva pași în direcția cea bună. Dacă mă aplec asupra fondurilor de redresare, uh, se pare că acestea vor apărea și trebuie să existe, o pena, să existe o penalizare pentru utilizarea acestor fonduri, altfel apare un risc, un hazard moral. Trebuie să se înregistreze cei care trebuie să își asume riscul în bănci. Și aceste unele tipuri de mecanisme par foarte atrăgătoare. Apare și ceea ce ai spus uh, tu, Elisa, că fondurile de redresare în sine contează ca și capital. Mi se pare că există o mică incoerență aici atunci când spunem că vrem tipuri noi de capital convertibil Poate acest uh, fond de redresare poate să fie și el capital, însă dacă privim la ceea ce facem în directiva cerințelor de capital, ne îndepărtăm de diverse uh, categorii foarte exotice de capital pentru a simplifica lucrurile. Aici mi se pare că există o anumită contradicție care trebuie examinată. Trebuie să uh, ținem cont de ceea ce fac alții în ceea ce privește capitalul. Este o problemă pe termen mai lung, însă nu putem să creăm categorii mai exotice și în același timp să simplificăm lucrurile, pentru că altfel uh, vor exista uh, din ce în ce mai multe tranzacții extra uh, tranzacții neînregistrate. În Financial Times uh, spune că, se spune că dacă se examinează spreadul făcut în Regatul Unit, valoarea inerentă a garanțiilor este egală cu profitul băncilor. Deci va fi vorba de fonduri destul de mari. Nu mi se pare că ne putem permite să intrăm la acest nivel. Cred că, ca parte din uh, planurile de criză, putem să examinăm un fel de module de ieșire pentru a ne asigura că anumite părți ale băncii continue, continuă să funcționeze, cum ar fi sistemul de plăți, însă și module care pot să eșueze. Nu ne vom pune din nou într-o poziție în care dacă o bancă este prea mare pentru a eșua, să salvăm uh, toate, întreaga structură. Trebuie să existe și anumite părți care să nu fie salvate. Cred că ați uh, făcut o încercare destul de bună de a evidenția aceste lucruri. De asemenea, subliniez că este o un raport de inițiativă legislativă și are o structură mai rigidă decât un uh, altfel de raport. Cei din mandatul anterior cunosc raportul Rasmussen, prima parte care conține câteva idei mai uh, avangardiste, însă în a doua parte avem câteva propuneri realiste. Acum avem un nou regulament de procedură eh, care conține regula 42 și secretariatul lucrează pentru a găsi eh, un răspuns a, la ceea ce înseamnă prezentarea finală a raportului. Însă, bineînțeles că acest lucru va fi legat de rapoarte anterioare, cum ar fi raportul Rasmussen. mi s-a părut să, util să introducem acest lucru în acest moment. Elisa, dacă vrei să răspunzi, și am dori să avem o scurtă uh, reuniune pentru a coordonatorilor la sfârșit. Well, thank you very, very much for all the... Vă mulțumesc foarte mult pentru toate contribuțiile și toate întrebările, sugestiile, uh, susținerile și criticile adresate. Am luat foarte multe notițe din ceea ce ați spus, însă aș dori să discut personal cu toată lumea care dorește să îmi propună lucruri concrete pentru a îmbunătăți raportul. Bineînțeles că Întotdeauna ne aflăm într-o poziție dezavantajată. Uh, știm unde vrem să ajungem și unde putem să ajungem. Acest, uh, această negociere între cele două duce la rezultatul muncii noastre. Nu voi răspunde individual tuturor celor care au luat cuvântul, pentru că ar fi absurd. Uh, am, am luat notă de toate comentariile în legătură cu transferul de active. Este vorba aici și de o alegere politică. În acest stadiu, ori consolidăm ceea, totul ceea ce ține de uh, consolidarea pieței interne sau ne retragem într-o abordare protecționistă, naționalistă. Propunerea Parlamentului cred că trebuie să tindă spre o piață internă mai integrată și mai consolidată, pentru ca, la nivel internațional, să putem susține competitivitatea. Acestea fiind spuse, țin cont de faptul că există interese naționale și am ajuns la această procedură de armonizare prin uh, consolidarea Colegiului de Supraveghetori și discuția fiecăror entități din Colegiul de supraveghere și rolul de facilitare sau de conducere al EBA. Aceasta este soluția pe care am încercat să o introduc, adăugând uh, revitalizarea sau reînnoirea abordării memorandumului de înțelegere. Să introducem pentru anumite probleme prezența miniștilor de finanțe care au multe de spus în ceea ce privește interesul național. Ideea este să nu uh, batem pasul pe loc, ci să ajungem la o înțelegere reciprocă în legătură cu toate instituțiile și metodologiile utilizate pentru a evita situația cu care ne-am confruntat în criză atunci când unii supraveghetori s-au întrunit pentru prima dată într-un moment de criză în care înțelegerea reciprocă a entității în criză este nouă. Deci avem o opțiune politică aici. După aceea, bineînțeles, mai există câteva comentarii, comentarii în legătură cu izolarea băncilor sistemice. Aș dori să susțin aici ideea ca băncile sistemice să nu fie considerate complet separate de grupul de bănci. Trebuie să avem o reguli comune, înțelege, o înțelegere comună europeană, însă dacă începem acum să uh, dăm EBA rolul de conducere în situații de criză pentru toate băncile transfrontaliere, acest lucru ar fi absurd și imposibil. Pe de altă parte, putem să discutăm dacă toate băncile, chiar și cele transfrontaliere, ar trebui să înceapă de acum să contribuie la fondul de stabilitate. Însă, dacă le cerem să contribuie la fondul sistemic, uh, salvarea băncilor va trebui să vină de la acest fond sistemic, ceea ce duce la uh, aplicarea regulilor EBA. Și nu ne aflăm în acest stadiu acum. În acest moment nu văd această posibilitate ca fiind una realistă. În al treilea rând, care este scopul acestei intervenții? Și cred că Vicky a menționat că trebuie să salvăm băncile sistemice și că acest lucru creează un hazard moral. Și acest lucru se leagă și de uh, dimensiunea fondului. Scopul nu apare în raport pentru că nu este în domeniul de aplicare, însă în declarația de ex- explicativă încerc, am explicat acest lucru. Scopul intervenției ține de reabilitarea sau de eutanasierea serviciilor financiare. Acestea sunt cele două posibilități, însă dacă mm, alegem una dintre cele două soluții, trebuie să existe o înțelegere foarte clară a uh, celor care vor plăti pentru aceste operațiuni în operațiunile transfrontaliere uh, spunem foarte clar cine plătește pentru eșecul unei bănci, pentru falimentul unei bănci, pentru salvarea unei bănci și acest lucru poate să fie făcut într-un cadru general sau cu un obiectiv comun, însă punând accentul pe anumite entități și subliniez ceea ce a spus punctul, ce a spus Sven. Dacă susținem swapurile datoriei în capital, uh, putem dezbate acest lucru, însă nu putem să avem o situație în care fiecare debitor sau creditor este tratat diferit în funcție de naționalitate. Acest lucru este spus foarte clar în punctul 1. Acestea fiind spuse, există multe alte probleme, DGS, felul cum putem lucra asupra acestor planuri B de salvare, introducerea unor entități noi Uh, atunci când o bancă se extinde și este interconectată cu alte instituții financiare. Sunt conștiente de aceste, de aceste dificultăți. Uh, întrebarea este cât de departe putem merge în mod rezonabil. Este vorba din nou de un echilibru și în spiritul echilibrului propunerea mea a fost să mergem cât de departe putem, știind că nu putem să mergem foarte departe, pentru că lucrurile s-ar putea să nu mai funcționeze. Pentru a încheia, aș dori să mulțumesc din nou uh, colegilor mei pentru toate sugestiile. Voi ține cont de tot ceea ce ați propus și vă mulțumesc. Uh, vă aștept uh, la discuții Uh, bilaterale sau în grupuri mai restrânse. Vă mulțumesc foarte mult tuturor și sper să primesc în continuare propuneri din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Thank you. Thank, thank you very much. Um, I... Mulțumesc foarte mult. Um, haideți să vă spun uh, care este, care sunt calendar, care este calendarul. 27 aprilie la prânz, termenul pentru amendamente. Vom încerca să analizăm amendamentele pentru iunie pentru a putea vota în comisie pe 22 iunie, după care vom ajunge în plenară după vacanța de vară, în prima plenară din luna septembrie. Iată calendarul actual pe care sper să-l putem respecta. Am încheiat, deci, ședința noastră, dar, cum am spus mai devreme, îi rog pe coordonator să rămână și să discutăm audierea de miercuri după masă. Vă mulțumesc!